Gut, äh, liebe Kolleginnen und lieber Kollege. Ähm, Stimați äh, colegi, cred că ar trebui să începem. Iată, sunt uh, E 14.35, ar fi trebuit să începem la 14.30. Mă bucur că astăzi avem posibilitatea de a vorbi despre revizuirea la jumătatea parcursului a strategiei Trade for All. Studenții și studentele de la Paris, uh, care studiază comerțul și politica internațională, iată, au picat la țanc. Le urez bun venit la comisia noastră. E clar că parametrii comerciali uh, s-au schimbat sau în domeniul comerțului s-au schimbat în ultimul uh, an. Nu mai purtăm discuții despre TTIP, <laughs> din potrivă. Avem o serie de diferente cu SUA, de la hormonii uh, din carnea de animale până la oțel, uh, măsline și, pe de altă parte, nici cooperarea la nivelul OMC nu mai este ce a fost odată. Avem uh, o dezbatere critică în ceea ce privește politica comercială sau mai mult decât atât, în ceea ce privește globalizarea și efectele pe care fenomenul uh, le aduce cu sine. Se pune întrebarea dacă globalizarea într-adevăr uh, va aduce bunăstare pentru, tot, pentru toți. Și dacă e ca acesta să fie obiectivul uh, globalizării, se pune problema rolului politicii comerciale. Și, bineînțeles, și pretențiile noastre la adresa politicii comerciale s-au schimbat. Până în momentul de față s-a vorbit mult despre taxele la import, uh, taxele vamale. Ei, astăzi nu mai vorbim doar despre asta, ci vorbim despre o mulțime de alte aspecte, uh, precum uh, egalitatea de gen, standardele în domeniul muncii, evitarea, eludarea taxelor, evaziunea fiscală, etc o serie de aspecte care, iată, se regăsesc reflectate și în politica comercială. Și pretențiile acestea pe care le avem la adresa politicii comerciale merg mână în mână și cu punerea în aplicare a politicii com- uh, comerciale, astfel încât uh, vorbele să se poată transforma în rezultate materiale. Iată, situația s-a schimbat și asta înseamnă că trebuie să discutăm despre o eventuală extindere sau modificare a strategiei Trade for All. Tocmai de aceea ne-am adunat astăzi în acest cadru. cadru. Mă bucur tare mult că o avem alături de noi pe Comisarul pentru Comerț, pe doamna uh, Cecilia Malmström, care va participa la primul panel alături de domnul Olive Röting de la Unii Europa, uh, de domnul Arnaldo, Arnaldo Abruzzi uh, de la Euro, Euro Chambers și uh, doamna doctor Claire Gamage de la Universitatea de la Brist Bristol. Iată, un, un panel uh, foarte interesant care va discuta toate subiectele acestea. Eu nu sunt expert, prin urmare mă grăbesc să-i dau cuvântul doamnei Cecilia Malmström. Îți mulțumesc, Bent, stimați invitați, doamnelor și domnilor, stimați membri ai Parlamentului European. Mă bucur tare mult că ați organizat această audiere. A venit vremea să discutăm aceste subiecte. Într-adevăr, domnule președinte, ați vorbit despre sau ați menționat o serie de aspecte pe care trebuie să le discutăm uh, pe viitor. Să vă spun ce s-a întâmplat însă din momentul în care am prezentat acest acord privind uh, comerțul pentru toți, uh, Trade for All, dar după aceea voi trece mai departe, bineînțeles. Era potrivit să discutăm astăzi despre subiectul acesta. Uh, primul panel este unul excelent, dar la fel de excelent este și panelul 2. Uh, Vom, uh, bineînțeles, Comisia Europeană este permanent atentă la ceea ce se discută în Parlamentul European. Dar e important să luăm și o pauză pentru a vedea ce am făcut, ce s-a întâmplat, asta pentru a ne asigura că politica comercială este într-adevăr inclusivă. Pe ansamblu, comerțul merge bine în Europa, am avut o scădere a ratei șomajului, o creștere economică în mai toate statele membre. Iată, Uniunea Europeană a dovedit că este deschisă în fața antreprenorilor. O serie de țări de la nivel mondial vor să facă comerț cu noi și lucrul acesta este bun. Bineînțeles, ne confruntăm și cu o serie de probleme. Nu trebuie să ne culcăm pe lauri în momentul de față, nici pe departe. Asta cu atât mai mult cu cât uh, ne confruntăm cu uh, problema la care vă referați și dumneavoastră, domnule președinte. Cetățenii europeni nu simt că politica comercială e în favoarea lor și trebuie să ne asigurăm că uh, cetățenii își dau seama, într-adevăr, de beneficiile politicii uh, comerciale europene. Și în comunicarea noastră privind politica comercială, uh, publicată cu câțiva ani în urmă, tocmai despre asta vorbeam, despre beneficiile politicii comerciale pentru companii, cetățeni, lucrători. Acum, la doi ani, ani după această comunicare. Haideți să vedem ce am învățat, ce am făcut și aș vrea să aflu din partea dumneavoastră care este părerea dumneavoastră pe marginea acestui uh, subiect, pe marginea acestei agende foarte complexe. Uh, părerea dumneavoastră despre maniera în care considerați că ar trebui să promovăm diferitele principii uh, sociale Uh, atât în Europa cât și în afară și despre maniera în care considerați că transparența poate într-adevăr uh, genera încredere și ajuta la o dezbatere fructuoasă. Avem o politică menită a ne ajuta să depășim aceste provocări, dar, bineînțeles, dumneavoastră, reprezentanții diferiților actori, uh, sunteți cei care ne ghidați în propunerile noastre. Ce progres am făcut și ce mai avem de făcut? În primul și în primul rând, ne dorim o politică comercială eficientă. Um, o uh, politică comercială care să se bazeze pe uh, reguli moderne care să țină cont de contextul în care trăim. Am avut o serie de dispoziții noi privind uh, serviciile, mm, cooperarea normativă este de asemenea esențială, bineînțeles nu în detrimentul cetățeanului, ci din potrivă. Am promovat aceasta atât cu Japonia cât și cu Canada. De asemenea, promovăm comerțul electronic, comerțul digital în diferite uh, în diferite forumuri, uh, atât la OMC cât și la întâlnirea interministerială de la Buenos Aires de peste câteva săptămâni. De asemenea, cooperarea este absolut uh, esențială din punctul nostru de vedere. Încercăm să uh, transmitem informațiile acumulate. Un nou report, raport arată că, într-adevăr, exporturile europene au crescut datorită acordurilor comerciale, dar mai avem multe de făcut pentru a profita de toate oportunitățile pe care le avem la dispoziție. Tocmai de aceea social, lucrăm cu dumneavoastră, cu eh, Parlamentul European, eh, dar încercăm să creăm și un parteneriat de punere în aplicare. Am creat niște prevederi eh, speciale pentru IMM-uri care vor fi incluse în acordurile comerciale. Avem un capitol pe tema aceasta în acordul cu Japonia și sperăm să includem un, articol, un capitol similar și în acordul cu Mexicul dar punerea în aplicare este esențială de asemenea. Comerțul trebuie să fie benefic pentru toată lumea și uh, pentru ca asta să se întâmple, trebuie să combatem atitudinea discriminatorie față de operatorii europeni prin toate măsurile care ne stau la dispoziție, în cadrul OMC, spre exemplu, dar și prin intermediul instrumentelor de apărare comerciale. În 2016 am uh, Uh, tratat 20 de cazuri de acces pe piață uh, care afectează 4,2% din exporturile europene. Deci, iată, ne modernizăm instrumentele de apărare comercială în urma cooperării cu Parlamentul European, bineînțeles. Sperăm că, ca până la finele anului acestuia să ne putem lăuda cu un uh, scor perfect. Al doilea pilon uh, acum, valorile. Bineînțeles, niciun acord comercial uh, european nu poate duce la scăderea standardelor de mediu, de muncă, de uh, protecția consumatorilor, de protecție socială. Uh, legislatorii europeni sunt cei care stabilesc aceste standarde și nu acordurile. Uh, acestea sunt principiile pe care le promovăm. Acordul cu Japonia, spre exemplu, în ceea ce privește mediul, este primul ca acord comercial care pune accent pe obiectivele de la Paris, de la COP21. De asemenea, uh, dezvoltarea durabilă este inclusă în toate acordurile noastre uh, comerciale, dar și în schemele preferențiale pe care le, le, ac le acordăm și, într-adevăr, uh, Uniunea Europeană acționează de fiecare dată când există îngrijorări. Am suspendat, spre exemplu, negocierile cu Thailanda. Știți că discutăm cu dumneavoastră și cu ceilalți actori despre maniera în care putem întări pe viitor capitolul cu privire la uh, dezvoltarea durabilă și punerea în aplicare a acestuia. De asemenea, încercăm să vedem uh, cum anume putem, prin com- politica comercială, să combatem uh, corupția. Va exista în uh, tratatul cu Mexicul un capitol pe tema aceasta pentru prima dată. Încercăm să vedem cum, cum putem ajuta la emanciparea femeilor și cum putem promova comerțul echitabil. La viitoarele negocieri cu Chile să știți că vom trata un capitol pe tema comerțului și echității de gen. De asemenea, alături de dumneavoastră, am reușit să obținem uh, niște rezultate concrete, concrete, spre exemplu, regulamentul cu privire la minereurile din zonele de conflict, mai avem și un regulament care a fost modificat uh, cu privire la exportul de bunuri care pot fi uh, folosite uh, pentru tortură. Și, de asemenea, mai avem o alianță globală pe tema aceasta, la care participă 58 de state la nivel mondial. Bineînțeles, transparența este un alt subiect. Sunt mândră de eforturile pe care le-am făcut în sensul sporirii transparenței. Vă mulțumesc pentru susținerea dumneavoastră. E important ca negocierile comerciale să fie publice. Cred că, în comparație cu restul lumii, suntem lideri în ceea ce privește uh, transparența negocierilor comerciale. Am publicat toate textele de negociere, am, am oferit o serie de inf- informații cu privire la aceste negocieri, cu, cu privire la instrumente, cu privire la uh, caz cazurile uh, de litigii comerciale. Există un site web pentru aceasta. Uh, de asemenea, publicăm mandatele de negociere. Asta s-a întâmplat la TTIP, uh, CETA, TISA și în cazul acordului cu Japonia. Pentru prima dată am decis să publicăm directiva sau propunerea de directivă Uh, pentru negocierile cu Noua Zeelandă. Am, trimi, am publicat această propunere de directivă, v-am transmis-o și dumneavoastră. S-ar putea ca această propunere să se modifice, dar în orice caz uh, scheletul uh, mandatului este deja acolo și to- toți actorii, inclusiv parlamentele naționale, bineînțeles, pot să acționeze în sensul modificării acestei arhitecturi. Cred că în felul acesta vom elimina neîncrederea și uh, umbra în care, conul de umbră în care stă oarecum politica comercială și vom spori astfel legitimitatea politicii comerciale de asemenea. Toate inițiativele de amploare uh, ale Comisiei sunt supuse unei consultări publice. Organizăm o serie de evenimente publice la care participă societatea civilă și, de asemenea, încercăm să creăm acum uh, un comitet de consiliere permanent uh, cu, uh, la care să participe societatea civilă, uh, iar acest com, uh, comitet se va ocupa tocmai de uh, negocieri. De asemenea, am uh, reformat sistemul ISDS, vă amintiți dezbaterile uriașe care au fost generate de acest sistem de soluționare a litigiilor între investitori și state. Acest nou sistem este aplicat în cazul Japoniei, Canadei, și sistemul modern este mult mai transparent decât în cel anterior. De asemenea, încercăm să creăm, să lucrăm în sensul creierii unei, uh, unui tribunal internațional pentru uh, soluționarea litigiilor uh, comerciale. Deci, iată, lucrăm pe acest pilar atât la nivel bilateral cât și multilateral. Bineînțeles, OMC-ul este în centrul eforturilor noastre sau prioritățile OMC-ului, OMC-ului sunt și prioritățile noastre. Uh, Uh, am uh, adoptat o serie de decizii luate la nivelul OMC. După aceea v-am spus deja că acordul cu Canada a intrat deja în vigoare și am început să negociem cu o serie de alte state din întreaga lume. Iată, aceasta este situația în care ne aflăm. Multe s-au făcut, multe rămân, rămân de făcut. Aștept uh, cu nerăbdare din partea dumneavoastră idei cu privire la viitor. Uh, Uh, bineînțeles, uh, comerțul nu e un scop în sine. Uh, comerțul ajută la bunăstarea în Uniunea Europeană, dar uh, comerțul trebuie să meargă mână în mână cu o serie de politici active, atât la nivel național cât și la nivel european, care să ducă, care să ne ajute să gestionăm comerțul, care să, ne, uh, să garanteze o echitate a globalizării și de asemenea un respect al regulilor. Deci pe viitor, politica comercială ar trebui să le permită cetățenilor europeni să obțină beneficii de pe urma globalizării, dar să le permită de asemenea să influențeze globalizarea. Politica de com- uh, comercială trebuie să respecte valorile înalte de la nivel european și să le promoveze uh, de asemenea în întreaga lume. Deci, în ceea ce privește guvernanța globală, trebuie să mergem înainte, trebuie să ne uh, intensificăm eforturile, încercăm să facem asta într-o serie de relații bilaterale, încercăm să creăm un fel de grup uh, de prieteni care, să, care își dorește un sistem global. Uh, Uh, comerțul este bun pentru economie, dar uh, e clar că trebuie să facem mai multe, noi între noi și cu ajutorul partenerilor pentru a ne asigura că beneficiile sunt multiple pentru cetățenii europeni. Iată, sunt multe de făcut și mă bucur că vom putea să le facem pe toate împreună. Vă mulțumesc mult și vă mulțumesc pentru această audiere. Mulțumim, Cecilia, pentru această viziune uh, complexă pe care ne-ai prezentat-o. Înainte de a le da cuvântul celorlaltor invitați, vă amintesc că avem și un raportor pentru raportul de punere în aplicare a acestei strategii, doamna Saifi, care e acolo în sală. Și în al doilea rând vreau să vă spun că ședința noastră este transmisă în direct pe internet. Și iată, vizitatorii sau uh, cei care ne urmăresc pe internet au posibilitatea de a pune întrebări pe Twitter, hashtag uh, Trade Policy Day. Aceasta ar fi adresa potrivită pentru a pune întrebări în cazul în care aveți întrebări. Deci, Doamna comisar ne-a prezentat uh, situația de ansamblu și uh, câte ceva despre viziunea ei de viitor și acum, domnule Röting, dumneavoastră reprezentați vreo 20 de milioane de lucrători în sectorul serviciilor, un sector care crește rapid în uh, economia europeană. Haideți să vedem care este părerea dumneavoastră. Um, da, sigur că în primul rând mă aflu aici ca secretar general Unii Europa reprezentând lucrătorii de servicii, dar și, sigur, reprezentând uh, organizația noastră globală, după cum spunea domnul Lange, reprezintă 25 de milioane de lucrători din întreaga lume, probabil uh, aproape în uh, toate țările acolo unde e orga- permisă organizarea de tip sindical. Și în privința comerțului, preocuparea noastră e ca acesta să nu pună pe primul plan companiile, nu drepturile lucrătorilor. Pentru că lucrătorii sunt cei care fac motorul să funcționeze și eu aș prefera să nu vorbim aici de un motor uh, din secolul XIX, să vorbim de un motor uh, modern. și la care funcționarea căruia să participe tuturor. Cât despre comerț, uh, e bine să ne gândim la ce s-a întâmplat săptămâna trecută la Göteborg, Uh, la pilonul european al drepturilor sociale, care nu trebuie să fie doar pentru Europa, ci să folosească și abordării noastre față de restul lumii în ce privește relațiile comerciale și principiile acestui pilon trebuie să joace un rol. Din punct de vedere al sindicatelor, politicile comerciale și acordurile comerciale trebuie să îmbunătățească condițiile de muncă și viață ale oamenilor. Asta ne dorim noi. Nu e vorba doar de a face profit Uh, și despre economie. Trebuie să ținem cont de aspectul social. Sunt lucruri care, tangibile care să fie simțite de populație. Vrem o abordare echitabilă, durabilă, de tip social și, sigur, trebuie să, se, să ne asigure și competitivitatea, dar bazându-ne pe calitate, nu pe dumping social din partea altor țări ale lumii. Și cred că asta e esențial pentru o astfel de politică comercială, ca să ne putem uh, menține modelul social european. Și să încercăm să avem și destulă încredere că modelul social european vrem să-l și exportăm în alte părți ale lumii. E ceva necesar, după cum a spus doamna comisar politicile comerciale cumva pun la încercare încrederea oamenilor în Europa. Și e o uh, încredere pe care trebuie să o recâștigăm. Și eu, în legătură cu TTIP, am spus că e prea complex și că nimeni nu uh, se va interesa de chestiunea asta și am fost complet, am, uh, am fost complet contrazis de realitate. Deci iată ce importante sunt relațiile comerciale internaționale. Din punctul nostru de vedere, ca sindicaliști, uh, politicile comerciale trebuie văzute și ca un instrument eh, ca să nu fie abuzate drepturile lucrătorilor eh, acolo unde companiile din Uniunea Europeană funcționează, unde avem relații comerciale cu guvern, cu companii naționale, cu multinaționale. Sunt multe exemple în care sunt și multinaționale europene care au un comportament uh, greșit în alte părți ale lumii. Am avut uh, Uh, chiar aici o, o audiere despre o companie spaniolă și ce face ea în America Latină. Deci trebuie să fim vigilenți și în restul lumii. În rest, vreau să stabilim niște puncte cheie în ce privește dimensiunea socială a politicilor comerciale și acordurilor comerciale și câteva puncte mai generale în ce privește politicile comerciale. Deci, în primul rând, consider că noi trebuie să ne asigurăm, și doamna comisar s-a referit la asta, că politicile comerciale și acordurile comerciale nu subminează achiurile sociale din Europa când uh, ce se întâmplă în, serviciul, în sectorul serviciilor, dar și în general, trebuie să respectăm legislația socială și uh, dreptul muncii din țările noastre, dar să ne asigurăm și că se respectă acordurile colective. Și e uh, ceva care ne afectează pe noi ca țările europene, dar e ceva care trebuie să fie valabil și în alte părți ale lumii. Dar e important ca acordurile comerciale să încerce să protejeze și să consolideze drepturile sociale, drepturile muncii, libertatea de asociere, dreptul la negociere colectivă și cred noi că ar fi o idee bună să avem uh, un capitol uh, un, un capitol exhaustiv chiar uh, uh, al drepturilor muncii în orice acord comercial și e important să nu fie să nu se rămână doar la nivel de declarații, ci drepturile lucrătorilor să fie garantate uh, care, într-un mod care să fie și uh, să poată fi pus în practică. Asta în, uh, vedem uh, în relațiile dintre stat și să ne, între state și să ne asigurăm că funcționează. Avem convenția și standardele Organizației Internaționale a Muncii și acestea trebuie respectate, dar să vedem ce putem face în plus. Și avem aici în Europa. Cred că uh, Ehm, siguranța, securitatea la locul de muncă e importantă, dar e importantă și siguranța consumatorilor când ei achiziționează produse din alte părți ale lumii. Condițiile de muncă și de viață ale lucrătorilor sunt și ele importante. Vă amintiți ce s-a întâmplat acum uh, câțiva ani în Bangladesh? Uh, cu condițiile uh, siguranței muncii nerespectate total, mulți au uh, murit, acolo a fost un incendiu și consumatorii celor bunuri, mulți dintre ei erau în Europa. Și sindicatele și societatea civilă nu doar că trebuie implicate în negocierile comerciale. Deci aici s-au înregistrat îmbunătățiri și e mai multă transparență acum, dar e la fel de important ca în faza de punere în aplicare a acordurilor și monitorizare a acordurilor, partenerii sociali și societatea civilă să fie implicați. O idee aici ar fi ca eventual să putem uh, avea o structură de dialog uh, social aprofundat cu țări cu care încheiem acorduri comerciale. Cu sigur, angajați, angajatori, uh, sindicate, să vedem să, cum le ducem la aceeași masă și asta pentru rezolvarea problemelor. Și e o problemă ce se leagă și de dezvoltarea capacității partenerilor sociali. Când e vorba de țări din afara Europei, America de Nord, Japonia, acolo <clears throat> ar fi bine să există și o legătură între politicile sociale uh, și politicile uh, sociale, să fie prezenți și cei din sindicate, angajatorii, partenerii sociali să se angajeze în dialog. Când vedem ce se întâmplă cu lanțul de furnizare global, e și mai important, pentru că e din ce în ce mai multă integrare în acest lanț și când avem un dialog social de calitate în Europa, E bine, dar nu ne ajută când noi trebuie să ne gândim la o operațiune care nu implică doar o singură companie, ci un lans de companii din întreaga lume. Așadar, ce propun eu e să utilizăm acordurile de liber schimb și politica comercială pentru a promova într-adevăr cele mai bune practici în întreaga lume, ca drepturile sociale, dreptul muncii să fie puse pe prim plan. Și poate o idee, nu știu uh, cât de uh, fiabilă, dar putem avea o o inițiativă prin care să spunem că vrem să uh, promovăm și consiliile muncitorilor. Uh, asta ar fi de folos. Iată, există o mișcare sindicală care o face deja pe bază voluntară, dar ar fi bine să avem așa ceva și la nivelul instituțiilor europene sau o propunere care să vină de la acel nivel. Arunc la al doilea punct, uh, Uh, preocupări generale ale sindicatelor, mișcărilor sindicale. E vorba de uh, sistemele de soluționare a litigiilor. Noi ne-am opus total sistemului ASDS. ICS poate ar fi o îmbunătățire, însă încă nu suntem în favoarea acestei alternative. Noi trebuie să ne asigurăm că, în primul și în primul rând, sistemele naționale funcționează, că avem, avem legi în țările noastre și uh, Uh, ele sunt cele care trebuie folosite pentru soluționarea litigiilor. Uh, mecanismul ASDS, întorcându-mă la acesta, mi-a adus aminte de sistemul de curs consulare din China în secolul XIX, prin care practic toate puterile colonialiste și cetățenii europeni nu se supuneau legilor uh, din China și practic făceau tot ce le era pe plac. Uh, Păi nu putem să mai avem acest sistem în ziua de astăzi. Uh, nu. Toată lumea trebuie să se supună legii și e clar că statele membre trebuie să supravegheze ce se întâmplă, uh, semnatarii trebuie să se asigure că acordurile de comerț uh, liber sunt și puse în aplicare așa cum se cuvine. La fel, când vorbim despre coerență în materie de reglementare, coerență între țări, e important, trebuie să fie un obiectiv al nostru, dar trebuie să ne asigurăm și că drepturile democratice ale parlamentelor sunt protejate și nu subminate. Câteodată avem dubii când vedem uh, unele propuneri care, nu, nu neapărat de partea comisiei, dar uh, provenite din alte părți. Așadar, uh, înapoi la dimensiunea socială și a muncii, ce sugera eu, ca un pas înainte, e ca și Comisia și Parlamentul European și statele membre, împreună cu partenerii sociali, să se așeze la aceeași masă și să vadă cum putem avea un asemenea capitol dedicat drepturilor muncii. Putem utiliza și politicile comerciale pentru a dezvolta un dialog social uh, pe pentru regul glob. Și e important, dacă ne gândim uh, la nivel transsectorial, dar e bine să avem și dialogurile sectoriale, sociale din Europa, cu, când apar anumite chestiuni legate de un anumit sector. Și cu asta mă opresc și vă mulțumesc. Vă mulțumim, spune președintele, domnul Lange. Deci un mesaj clar eh, din partea sindicatelor. Când eh, e să discut politici comerciale, adesea mi se spune că eh, comerțul e doar în beneficiul multinaționalelor. Realitatea ar fi că trebuie să auzim și punctul de vedere al IMM-urilor. Iată, dăm cuvântul domnului Arnaldo Abruțini. Mulțumesc. Realitatea este că comerțul nu este numai în beneficiul întreprinderii, ci și al societății, a consumatorilor, a cetățenilor, a tuturor celorlalte categorii. Este lanțul de Uh, valoare de export și import de bunuri și servicii. Și aș uh, dori să insist asupra perspectivei companii, întreprinderi. Dacă cumpărăm sau vindem un produs sau un serviciu în străinătate, facem pentru că există un avantaj competitiv de a face acest lucru, pentru că e vorba de un produs mai bun sau un preț mai convenabil sau un produs care nu există în locul în care trăim. Deci comerțul este foarte simplu. Obținerea a ceva mai bun, mai convenabil ca preț, mai frumos sau care nu este disponibil. Dacă adoptăm această perspectivă, Multe dintre lucrurile care au fost menționate și pe care le apreciez nu țin în mod uh, neapărat de comerțul în sine, ci de societate, de tipul de lume în care dorim să trăim și nu în mod specific comerțului. Spun asta pentru că nu cred că uh, comerțul în sine poate să rezolve orice. Comerțul este un instrument, este același instrument pe care îl folosim atunci când uh, comercializăm uh, produsele și uh, serviciile pe piața internă sau transfrontalier. Nu putem să credem că politica comercială poate să rezolve teme complexe, atât de complexe încât e nevoie de mai mult decât o politică comercială pentru a le rezolva. Aplaud uh, eforturile Comisiei Europene de a uh, contura o politică care să respecte așteptările, viziunea, intenția a uh, întreprinderilor europene în abordarea pieței mondiale, globale. Cu siguranță am dorit să vedem mai mult negocierile în curs sau cele care s-au încheiat, care uh, nu satisfac apetitul întreprinderilor europene pentru comerț, ar fi global. Am dori să vedem un standard global, o piață globală, să nu existe obstacole, dar noi, ca întreprinzători, ne place să vedem acest lucru pentru că acesta ar fi beneficiul avantajul întreprinderilor noastre, pentru că am putea să servim mai bine uh, consumatorii. Există în această strategie uh, elemente importante care urmează evoluția mediului economic uh, la o scară globală. Și mă refer în mod clar la două elemente, componenta servicii, uh, un element de creștere important în economia noastră, dar și digitalizarea economiilor noastre. Cu cât putem să impunem regulile care uh, clarifică în mod facil și transparent cum să abordăm aceste două componente din politica comercială, cu atât avantajele vor fi mai mari pentru toți și vorbind despre cine vor fi beneficiarii, mă, sunt convins că uh, doamna Malmström nu o să fie mirată să audă din partea mea că există o, mm, un sector uh, uh, al economiei care are nevoie de mai multă uh, uh, atenție. Uh, IMM-urile. Acestea contribuie cu 600, 600 sunt 600 de milioane de oameni care sunt uh, uh, angajați uh, uh, în uh, IMM-uri care exportă și o treime uh, din acestea uh, sunt uh, în uh, comerțul internațional. Deci, IMM-urile au nevoie de o atenție specială în cadrul acestei politici. Nu putem să pretindem că orice sau fiecare IMM din uh, Europa va exporta într-o bună zi ceva. Numai o parte din totalul IMM-urilor vor uh, putea să facă export direct pe piețele străine. Dar pentru asta e nevoie de un element concret. Și o să mă refer acum la uh, patru uh, elemente care dau bătaie de cap și care au nevoie de eforturi suplimentare. În primul rând, regulile de origine. Nu pot să spun un număr uh, concret, dar un număr mare de întreprinderi, uh, camerele de comerț, uh, cele care emit certificatele de origine în majoritatea țărilor și ne spun că preferă să uh, beneficieze de un certificat non-preferențial decât unul preferențial pentru că există Uh, o complicație foarte mare pentru certificatele preferențiale de origine. Acest lucru nu trebuie să fie așa. Pentru că atunci toate aceste reguli sunt inutile. Dacă vrem să avem o valoare adăugată la acest mediu de afaceri, trebuie să simplificăm regulile de origine și abordarea acestora. Ne-am dorit să vedem și un instrument uh, ușor de utilizat, așa cum poate vă amintiți, doamnă comisar, am uh, propus de mult, cu multă vreme în urmă un calculator uh, privind regulile de origine, un instrument foarte uh, simplu, un calculator care țină cont de toate procedurile și regulile existente ar putea să simplifice viața comunității de afaceri. Un al doilea element care a fost menționat deja este implementarea, aplicarea. Aceasta este foarte bună. Aplaudăm inițiativele Comisiei de a prezenta raportul privind implementarea și fa de parcurs privind implementarea. Dar, bun, Uh, foaia de parcurs privind implementarea este pentru partenerii noștri, pentru terțele țări. Din câte înțeleg eu însă, o foaie de parcurs pentru noi vedem că țările terțe tind să utilizeze mult mai bine și să promoveze avantajele unui uh, acord de liber schimb negociat uh, și convenit cu Europa decât o facem nou, noi. Dacă ne ducem la aceste certificate, no, mai bine de 90% folosesc uh, certificatele preferențiale. Iar în Europa e mai puțin de 70% acest procentaj. De ce să nu avem o foaie de parcurs pentru Europa? Știu că e vorba de o chestiune complexă, pentru că Europa este complexă. Și totuși, dacă vrem să fim uh, uh eficienți, uh, e bine că avem o țară, un foi de parcurs pentru terțe țări, dar ar trebui să avem o foi de parcurs și pe pentru Europa, să știm în mod transparent cum vor evolua lucrurile și să promovăm uh, avantajele competitive în urma unui acord negociat cu o terță țară. Apoi, uh, capitolul IMM-uri, v-ați referit, doamnă comisar, la acest lucru, este un element uh, important uh, în acordurile moderne cu terțele țări. Este un element pur european. Faptul că am reușit, printr-un proces de negociere înțelept, inteligent, să avem acest lucru cu partenerii noștri uh, din uh, uh, toată lumea și acum se pare că a devenit un obicei ca un astfel de capitol privind IMM-urile să apară în astfel de acorduri negociate. Acordul privind IMM-ul nu este neapărat un pilon vertical în acord sau negocieri, ceea ce este important și trebuie să ținem cont de impactul uh, Uh, pe care l-au toate negocierile uh, de la, uh, de la toți pilonii asupra pilonului IMM-uri. Deci nu e vorba de abordare verticală, ci mai mult orizontală. Și nu în ultimul rând, transparența. Transparența este un element la care stăm mai bine astăzi, dar pe care putem să-l îmbunătățim în continuare. Uh, nu numai prin publicarea proiectului acordurilor de negociere, ci și prin implicarea uh, grupurilor interesate dintr-o fază timpurie, așa cum s-a întâmplat în unele cazuri, în procesul de negociere. Și acest lucru va uh, îmbunătăți avantajele pe care uh, le creăm pentru comunitatea de afaceri. Mulțumesc. Uh, avem trei intervenții cu... Uh, avem deja trei intervenții care au fost făcute. Care este punctul dumneavoastră de vedere în ceea ce privește strategia? Vă mulțumesc pentru invitație. Este o onoare pentru mine să mă aflu în fața dumneavoastră. Uh, sunt foarte interesante uh, elementele vehiculate de antevorbitorii mei, transparența, uh, accesul sporit pentru IMM-uri uh, pe piețe diferite, dar eu mă voi concentra pe valorile sociale care sunt incluse în această strategie Trade for All. Um, asta în special în contextul comerțului UE cu statele în curs de dezvoltare. Uniunea Europeană s-a profilat uh, în politica sa comercială ca actor regional, nu doar ca Uniunea 28 uh, uh, state membre. Actorul regional încearcă, practic, să promoveze prin comerț o serie de principii și valori. Și valori. Valorile universale, valorile sociale par uneori nepotrivite în contextul comercial, dar să știți că aceste valori și principii sunt incluse în articolul 21 a Tratatului de la Lisabona, ei bine, prin acest articol, articol încercăm să ne externalizăm principiile și valorile valabile în Uniunea Europeană în relațiile comerciale cu state terțe. Dacă comerțul e să fie legitim și benefic, dacă e ca instituțiile europene să-și asume într-adevăr o responsabilitate, atunci acest, această revizuire ne permite să analizăm maniera în care strategia Trade for All reușește să promoveze într-adevăr drepturile sociale și drepturile universale în uh, relațiile comerciale pe care le are cu state terțe. Am început uh, discuția uh, pornind de la tema globalizării a spus că uh, Europa ar trebui să-și respecte valorile în, conce- în uh, contextul acesta al globalizării. Nu voi vorbi prea multe despre uh, sistemul multilateral comercial, pentru că vom avea un invitat de la OMC, dar trebuie să vedem totuși ce facem cu comerțul în acest context. Dacă vorbim despre state în curs de dezvoltare, dacă este vorba despre aceste state, comerțul nu poate fi considerat ca fiind doar comerț. Tocmai de aceea trebuie să existe o componentă socială, o componentă legată de drepturile fundamentale, drepturile universale și trebuie să existe, sau aceste principii trebuie să fie ancorate atât în strategia comercială cât și în celelalte acte ale Uniunii Europene. Eu mă concentrez pe relațiile comerciale dintre UE și statele din Caraibe. Îmi voi permite să, să evaluez tratatele de liber schimb încheiate de către Uniunea Europeană cu aceste state. Știm că în următorii 10-15 ani, mai mult ca sigur, majoritatea creșterii economice va fi în, realizată în afara Uniunii Europene și tocmai de aceea, prin intermediul acestor acorduri de liber schimb, Uniunea Europeană încearcă să se profileze totuși ca actor și pe viitor. Uh, deci, revenind la acordurile de liber schimb, acum acestea au fost modernizate, există capitole dedicate bunei guvernanțe, cauzelor sociale, protecției mediului. E, într-adevăr, un succes uh, acest uh, tip modern de încheiere de acorduri comerciale. Asta dacă ne uităm la super, uh, suprafața acordurilor comerciale. Dar, din păcate, de multe ori, Literele acestor, uh, articole, uh, acestor acorduri comerciale nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic. Spre exemplu, capitolele legate de dezvoltarea durabilă nu sunt considerate a fi uh, valabile de sine stătătoare, ci uh, capitolele acestea merg mână în mână cu alte prevederi. Deci, prevederile acestea sociale există într-adevăr în acordurile comerciale, dar ele nu sunt obligatorii. Când vine vorba despre aspecte obligatorii, precum drepturile omului, spre exemplu, chit că și acest aspect poate fi uh, contestat, uh, ei bine, chiar dacă sunt obligatorii, aceste principii nu pot fi apărate în fața vreunei instanțe. Și tocmai asta este, din punctul meu de vedere, hiba mare a acordurilor comerciale încheiate în momentul de față. Eu sunt absolut convinsă că Uniunea Europeană și instituțiile europene chiar încearcă să obțină bunăstare pentru toți. Dar în același timp, Uniunea Europeană are puterea necesară pentru a avea un comerț mai echitabil, pentru a promova un, uh, un comerț mai echitabil. Un uh, capitol care ar putea fi, uh, um, care ar putea fi întărit în acest sens este cel referitor la instanțele de soluționare a litigiilor. În cazul tratatelor cu statele ACP, această soluționare a litigiilor comerciale se bazează pe dialog. Dar problema este că dialogul uh, nu se poartă între părți cu uh, puteri egale. Uniunea Europeană este întotdeauna mai puternică decât uh, partenerii ACP. În alte acorduri uh, comerciale se face trimitere la sistemul OMC de soluționare a litigiilor. Am văzut, spre exemplu, în cazul UE Columbia. Știți prea bine că era vorba despre niște taxe Uh, pentru băuturile uh, spiritoase. În cazul respectiv, uh, doar amenințarea din partea Uniunii Europene că va da în judecată Columbia a determinat Columbia să-și schimbe regulile astfel încât să respecte regulile OMC. Dar aceasta este doar o excepție. Uh, Valorile, într-adevăr, importante în contextul comercial sunt, din păcate, cele economice. Nu bunăstarea publicului, opiniei publice sau cetățenilor în general este esențială. Un exemplu în acest sens. Uniunea Europeană tocmai a semnat uh, acordul de liber schimb cu Singapore. Drepturile omului par să fie linia roșie a, a, a întâlnirii sau a, a relațiilor internaționale ale Uniunii Europene. Dar asta nu se reflectă neapărat în tratatul cu Singapore. Vedem, iată, că partea economică primează uneori. Din fericire, cele două părți au uh, decis să coopereze pe baza suveranității. Dar uh, Problema e că dacă Uniunea Europeană își asumă această responsabilitate a pro- promovării valorii so- uh, valorilor sociale, atunci trebuie să o facă în adevăratul sens al cuvântului și nu doar la nivel uh, retoric. Din păcate, uh, iată, asta nu se întâmplă în realitate discuțiile care se poartă în momentul de față însă ne arată că Uniunea Europeană este conștientă de aceste lipsuri. Uh, Uh, forumul, CARI-forumul și discuțiile purtate în acest context de curând uh, au reflectat clar lucrurile care nu funcționează în uh, momentul de față. Au, s-a constatat faptul că există deficit financiar, deficit de informații, în legătură cu aceste indicații geografice. Din păcate, de ambele părți, uh, IMM-urile preferă să plătească taxele Uh, fără să acceseze preferințele, tocmai pentru că regulile sunt mult prea complexe. Regulile acestea privind uh, indicațiile geografice sunt într-adevăr deosebit de complexe. Uneori există chiar indicații uh, de origine, reguli de origine care se suprapun și astfel situația devine chiar mai complicată decât era inițial. E clar că acordurile în care lucrurile acestea erau statutate nu au mers în direcția dorită. Dar dacă e uh, să ne asigurăm că Consensul European pentru Dezvoltare și, de asemenea, Agenda 2020 sunt uh, transformate în realitate, acordurile de liber schimb trebuie să conțină principii și valori europene care să poată fi implementate și trebuie să, să prevadă o serie de acțiuni de sprijinire a partenerilor în sensul aplicării respectivelor principii și valori. Dacă într-un acord de liber schimb apare un uh, capitol cu privire la egalitatea de gen, atunci mi-aș dori ca uh, Uh, reprezentanți ai unor organizații care luptă pentru egal, egalitatea de gen sunt și ei participanți la negocieri. Și mă refer la reprezentanți uh, ai organizațiilor de pe ambele părți, în cazul acesta Chile și Uniunea Europeană. În momentul de față, uh, Uniunea Europeană încearcă să fie un, un promotor de standarde la nivel uh, mondial. Asta se întâmplă și în cazul uh, ISDS. Sunt încrezătoare în valorile și principiile europene și tocmai uh, aceasta fiind, acesta fiind sentimentul meu, sper că odată ce ne apropiem de întâlnirea interministerială OMC, o să găsim lacunele și o să încercăm de asemenea să le ameliorăm. Vă mulțumim foarte mult pentru această viziune academică asupra politicii, de, eh, politicii comerciale. Acum le dau cuvântul stimaților colegi. Încep cu coordonatorii. Câte un minut aveți fiecare la dispoziție. Godelive. You want to? It's not... Vrei să intervii? Nu e obligatoriu. Dau cuvântul doamnei Saifi. Euh, Président, et merci. Euh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, tuturor participanților uh, la discuție. Am ascultat cu atenție diferitele analize pe care ni le-ați prezentat. Poate uh, vom avea și concluzii generale în legătură cu analiza la jumătatea mandatului a strategiei comerciale. Aș vrea să mă refer mai ales la relațiile uh, la efectul relațiilor comerciale asupra mm urilor Pentru că adesea suntem uh, întrebați ce se întâmplă cu IMM-urile ca urmare a acordurilor de liber schimb. Reprezentanții IMM-urilor sunt îngrijorați, deci aș dori să știu dacă Comisia va avea uh, instrumente specifice pentru IMM-uri, ca acestea să poată beneficia de, uh, mai mult de pe urma acestor acorduri. Poate invitații noștri de astăzi uh, știu mai multe pe tema asta. Uh, îi întreb dacă uh, știu ce se întâmplă cu anumite acorduri care sunt prea complexe pentru a putea avea cu adevărat avantaje. Mulțumesc. Acum Alesia Mosca. Mulțumesc și eu uh, uh, invitațiilor. Cred și eu că politica comercială de una singură nu poate rezolva toate chestiunile despre care s-a vorbit, dar e, e vorba de coerența politicilor până la urmă. Deci e bine că pentru prima oară în acordurile comerciale există referiri la politica de mediu și politica de gen, de exemplu. Politica comercială poate fi un puternic catalizator uh, pentru alte politici care credem noi că sunt, sunt foarte importante pentru a consolida un sistem de valori și de bunăstare al Uniunii Europene. Mă concentrez doar asupra unui subiect și anume monitorizarea. Deci după ce acordurile sunt semnate uh, și puse în aplicare, ce se întâmplă cu monitorizarea? Pentru că E important să se facă o evaluare realistă E important să există această evaluare pentru că unele țări care au încheiat cu noi acorduri comerciale să nu adopte politici care apoi să reducă eventuale beneficii. Am văzut exemple cu Canada, am văzut uh, Vietnamul care uh, Eh, încă, bine, încă nu s-a ratificat acest acord, dar într-adevăr pot fi politici care reduc potențialul acestor eh, acorduri. Nici eșache acum. Mulțumesc eh, tuturor vorbitorilor, am ascultat cu mare interes speranțele și așteptările exprimate aici în legătură cu acordurile comerciale. Și aș vrea să știu mai multe din partea domnului Rötting și doamnei Gamage. Poate încerc să fiu și avocata diavolului în cele ce urmează. Prima mea întrebare ar fi, E vorba până la urmă de a avea mai bune standarde și posibilități de pune în aplicare, mai bune reguli comerciale sau trebuie să ținem cont că poate ajungem într-o situație în care fie că există reguli, fie nu există deloc reguli, pentru că dacă e să examinăm lumea din ziua de azi, văd că unii uh, jucători câștigă mai multă putere politică, economică, ambiție. Și nu dorim să se scadă în continuu standardele și Uniunea Europeană să ceară prea mult din, de la parteneri și atunci ei să se îndrepte spre China, care nu pune nicio întrebare în legătură cu niciun fel de standard. A doua întrebare sau al doilea punct. Uh, aici în Uniunea Europeană, când ne ocupăm de comerț, uh, sunt uh, persoane foarte preocupate că noi vom schimba legislația europeană prin aceste acorduri comerciale. De exemplu, sunt îngrijorați că protecția datelor va avea de suferit sau standardele. Da, uh, nu mai am timp la dispoziție, spune vorbitoarea, însă spuneam că întotdeauna asigurăm pe aceste persoane că acordurile comerciale nu vor schimba uh, achiul comunitar. Nu. Uh, se urmează procesul legislativ normal. Doar să credeți că în țările terțe trebuie să difere lucrurile de ceea ce facem noi aici în Europa? Și mă opresc aici. Mulțumesc următorul vorbitor, uh, domnul Zahradil. Da, eh, ca de obicei aici eh, ne mișcăm între două poziții fundamentale. Una care se concentrează mai degrabă asupra comerțului ca atare, lucruri ca îndepărtarea barierilor comerciale, instrumente netarifare, măsuri cantitative, standarde de calitate, chestiuni de natură tehnică, comercială și alt punct de vedere diametral opus Uh, care se concentrează pe chestiuni cum ar fi mediul, uh, drepturile lucrătorilor, eficiența energetică, uh, care, care sigur, care punct e de preferat depinde de poziția noastră politică sau ideologică. Important ar fi să ajungem la o cale de mijloc. Eu cred că acordul de liber schimb să încheiem spre uh, beneficiul nostru și doamna comisar a menționat uh, două cazuri și aș dori să întreb ce se întâmplă în relațiile cu Japonia. Pentru că eu cred că <clears throat> relațiile noastre comerciale cu Japonia sunt foarte importante. Și în al doilea rând, e cumva vreo șansă să înceapă uh, negocierile cu SUA? Mulțumesc! Mulțumesc acum, Helmut Scholz. Mulțumesc și mulțumesc și eu tuturor uh, vorbitorilor pentru prezentări. Domnul Abruzzini a spus că comerțul folosește pentru a face produse mai bune, mai ieftine, mai frumoase, dar cine hotărăște ce e ieftin, ce e mai, ce e bun, ce e și mai bun, ce e frumos? Sigur, a spus că comerțul este un instrument, dar atunci trebuie să vedem, să comparăm, să vedem care sunt uh, condițiile uh, produselor pe care le comercializăm, ce aduc ele pentru public, uh, pentru marile companii. Asta mă duce la o întrebare. Dacă vorbim despre comerțul în interesul tuturor, trebuie să ne concentrăm mai mult asupra acestui a spus, dar cine are de tras beneficii? Cine cumpără? Ce anume produs? La ce cost e acest produs. Și mi-a plăcut uh, abordarea doamnei comisar, care a inclus în această strategie comerț pentru toți uh, comerțul echitabil. Și trebuie să ne concentrăm mult mai mult asupra comerțului echitabil, să, l stabilim ca un criteriu, să încercăm ca atunci când un produs e uh, ieftin, să fie ieftin pentru toată lumea să fie ieftin pentru consumator, dar de asemenea să fie uh, fiabil și din punct de vedere al procesului, uh, protecției mediului, mă scuzați. Și atunci uh, acest comerț pentru toți trebuie să țină cont de aceste aspecte. Mă opresc aici. Da, Rodriguez Pineiro. Da, uh, în primul rând, vreau să felicit uh, pe toți invitații și să le mulțumesc pentru intervenții și mai ales pe doamna comisar Armstrong <clears throat> pentru rolul său în a uh, implica și directiva împotriva torturii, directiva mineralelor uh, din zone de conflict și altele. Și aș întreba, nu se poate face cumva și mai mult? Ca în acordurile de liber schimb, să existe un angajament ferm de a se susține uh, uh, mijloacele acestea și să se împiedice uh, comercializarea produselor din țări care folosesc tortura și pedeapsa capitală. Cred că apărarea drepturilor omului se poate face cel mai bine prin interzicerea pedepsei capitale și a torturilor. În ce privește măsurile cu caracter netarifar, Eh, sunt de acord cu doamna Gamage. Eh, IMM-urile au dificultăți eh, în terțe țări care sunt mai puțin dezvoltate decât noi. IMM-urile uh, au dificultăți în a respecta standardele pe care le uh, pretindem noi. Sigur, nimeni nu spune că trebuie să avem noi standarde mai scăzute, dar putem coordona cooperarea tehnică pentru ca IMM-urile din țările terțe, mai puțin dezvoltate, să poată și ele să beneficieze de pe urma comerțului. Și în ce privește punerea în aplicare, uh, Cred că toată lumea e de acord că trebuie să cerem ca ceea ce se scrie pe hârtie să se și facă în realitate. Și uh, uh, normele de protecție a lucrătorilor să fie o garanție și să existe garanția că se respectă normele OEM. Mulțumesc! Da, mine. Mulțumesc, domnule președinte. Am o serie întreagă de întrebări. Și acum, pentru că n-am destul timp la dispoziție, trebuie să aleg uh, dintre ele. Bun. Uh, EFTA. EFTA cuprinde și norme noi. Acum Comisia oare nu trebuie să aibă o abordare radicală, poate chiar de tip tabula rasa? Chiar ieri a apărut un studiu uh, publicat de o serie de organizații, între care Centrul pentru Legislație de Mediu, asociații care au criticat procesul de consultare publică desfășurat în ceea ce privește codul multilateral de investiții. Reacțiile societății sunt foarte critice, mai critice decât uh, cum ne prezintă comisia situația. Bine, uh, asta cred că nu uh, e spre surpriza nimănui. Aș vrea să știu uh, care e poziția, doamne comisar, față de acest studiu? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Winkler! Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim invitațiilor! Toți suntem de acord. Politica comercială este un instrument, dar instrument pentru ce? Pentru dreptul muncii, mediu, climă și așa mai departe. Eu sper totuși că e și un instrument în folosul uh, companiilor europene, că asta ar trebui să fie. Sigur, e foarte importantă problema în aplicare și aici, la punctul ăsta vreau să vin. Salut uh, raportul uh, privitor la punerea în aplicare, e primul și foarte important, dar ce se întâmplă cu rolul Parlamentului European? Eu cred că în ce privește punerea în aplicare, putem și noi să contribuim. După Lisabona, rolul Parlamentului a crescut în ce privește politicile comerciale și activitățile comerciale ale Uniunii Europene avem și noi uh, grupuri de monitorizare, participăm uh, la rapoarte proprie, cu rapoarte în proprie inițiativă, avem și noi instrumente uh, cu care putem contribui la un dialog structurat cu societatea civilă, cu grupuri de consiliere, serviciile diplomatice ale partener, țărilor partenere. Deci aș întreba, ce părere aveți dumneavoastră? ar trebui și dacă da, cum putem să participăm mai mult în vederea mai bunei pune în aplicare a acordurilor comerciale. Mulțumesc, Christoph uh, Fielner. Mulțumesc. Uh, uh, s-a întrebat aici cine decide ce produs e ieftin și ce produs e mai bun. Eu spune că noi toți, ca persoane fizice, consumatori, Asta, asta este lucrul cel mai fantastic cu economia de piață, care este descentralizată, democratică. E ceva minunat. Însă, aș vorbi aici despre dezvoltarea durabilă. Uh, trebuie să se pună mai mult accentul pe asta. Eu spune că capitolele noastre actuale de dezvoltare durabilă mm, sunt mai greu de pus în aplicare, dar în fine, de la cine să învățăm? Să nu spunem uh, imediat SUA. Aș mai adăuga o întrebare. Ne puteți da un exemplu? Când anume SUA a utilizat aceste capitole uh, de uh, dezvoltare durabilă. Poate cineva îmi răspunde Guatemala, dar atunci spuneți-mi, vă rog, SUA au reușit ca în mod legal să utilizeze aceste capitole împotriva Guatemala sau în mod ilegal? Uh, întreb ca să știu dacă puteți să mă oferiți exemple de povești de succes în acest sens. Mulțumesc. Și acum domnul Salafranc. Mulțumesc. Ehm, Contra celor spuse de unii invitați, cred că politica comercială a Uniunii Europene e o poveste de succes. Sigur că noi am putut să, adu- să avem o politică comercială foarte bună, numai cu SUA, ci și cu asociații transpacifici, avem uh, un surplus în comerțul de bunuri, inclusiv în produsele agricole. E clar că contează în valorile, avem clauza democratică, capitolul de dezvoltare durabilă. Uh, acestea fiind spuse, aș, aș pune două întrebări. Una, doamne comisar, știe ce consider eu despre faptul că procedurile noastre sunt prea îndelungate, totdeauna suntem în întârziere, am discutat despre Mercosur dimineață. Cum îmbunătățim uh, lucrurile? Uh, din punct de vedere al calendarului. Și protecționismul. Doamna Piniero, în această dimineață, menționa la măsuri protecționiste contra unui produs al unui stat membru, UE. Uh, Cum putem încerca să depășim aceste probleme? Mă refer la SUA. Uh, și vă mulțumesc uh, pentru atenție. Frau Andrichine. Doamna Andrichene, O să vorbesc cu italiană. Vreau să mulțumesc uh, uh, vorbitorilor, mulțumesc doamnă comisar Malmström suntem uh, mulțumiți uh, de rezultatele pe care le-ați menționat, acordurile cu Japonia, cu Canada. Ați vorbit despre reguli. Încurajăm partenerii noștri să respecte aceste reguli. Vorbiți despre uh, aplicare, despre acțiunile noastre la Organizația Mondială a Comerțului și prin această organizație. Doamnă comisar, nu ați menționat totuși China. strategia dorește o, o China dorește o strategie mă, care este o provocare pentru noi. Ei investesc uh, în uh, companiile privatizate din Europa, în infrastructură, în sectorul sensibil uh, al inovării și informației și telecomunicațiilor de uh, comerțul din 2015 până în 2016 a crescut de 10 ori 11 miliarde de euro. Nu mă refer la Europa Centrală de Est și de Sud. Acest lucru dovedește că e vorba de o provocare foarte mare. Vreau să vă întreb cum această politică a Chinei va avea un impact asupra politicii noastre comerciale, pentru că politica de investiții este o parte integrantă a ceea ce facem în această dimineață am uh, vorbit uh, despre procesul de screening al uh, investițiilor directe. Nu cumva e cam prea târziu? Domnul Martin. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să preau ceea ce a spus domnul Winkler. Raportul privind implementarea acordurilor de liber schimb se spune că pe, la pagina 32 doi că se va pregăti un astfel de raport. Două întrebări. Uh, se vor referi și la comerț și dezvoltarea durabilă, pentru că dacă nu ar fi o misiune foarte mare. Și apoi, ceea ce a spus uh, domnul Winkler, dacă va fi transmis uh, Parlamentului împreună cu acordul de liber schimb în perioada de ratificare, pentru că dorim o foaie de parcurs cât se poate de transparentă. Maria Arena. Mulțumesc. Aș vrea să răspund unui coleg care voia să reducă dezbaterea uh, la o poziție ideologică a conservatorilor și a progresiștilor. Cred că este o reducere caricaturală pe care nu o împărtășesc. Uh, progresiștii sunt uh, coerenți și conservatorii nu sunt. Uh, aici sunt de acord când e vorba de coerență, pentru că suntem în cadrul unor acorduri comerciale tot mai largi. Sunt acorduri aprofundate și cuprinzătoare aceste acorduri au în vedere tot mai multe competențe, de pildă proprietatea intelectuală, dreptul de reglementare, dreptul de legiferare, deci este important să există instrumente de reglementare. Dacă vorbim de tarife, este simplu, dar dacă vorbim de armonizare, de reguli, atunci lucrurile nu mai sunt atât de simple. Deci trebuie să avem un echilibru al forțelor. Și pun întrebarea, de ce trebuie să protejăm investiții și de ce nu trebuie să protejăm dreptul lucrătorilor? De ce în acest tip de acord nu trebuie să protejăm dreptul uh, de mediu? Despre asta este vorba. Nu e vorba numai de protecția investițiilor. Astăzi avem acorduri care sunt cât se poate de dezechilibrate. Dacă revenim la un echilibru al forțelor în aceste acorduri, cred că lucrurile ar fi mult mai simple pentru toată lumea și nu am fi într-o dezbatere ideologică, așa cum o încerc, încearcă unii să o transforme astăzi. Mulțumesc foarte mult. Două întrebări uh, adresate pe Twitter Uh, bunăstarea animalelor nu a fost uh, deloc menționată și în al doilea rând care este legătura între blocada din OMC și acordurile bilaterale și din perspectiva mea în ceea ce privește uh, lanțul de valoare global 77% este legat de acest uh, lanț. N-ar trebui oare uh, să ne axăm pe acest uh, lanț global mai degrabă decât să avem acorduri bilaterale cu fiecare uh, țară? Deci am să dau acum uh, cuvântul uh, celor aflați uh, în dreapta mea. Doamnă comisar, vreți să reacționați uh, la ceea ce s-a spus? Bun. Uh, comerțul uh, este despre locuri de, de muncă, deci despre oameni. Investiția, injustiția socială astăzi este legată de cei care au un loc de muncă și care nu au. Comerțul produce, generează milioane de locuri de muncă. Sunt unele care sunt uh, mai bine plătite. De aceea facem acorduri, de, acorduri uh, comerciale. Unde există aceste locuri de muncă? În uh, întreprindere, în companii. Deci nu există un conflict între companii și oameni. Companiile angajează oameni. Am vrut să corectez lucrurile. Sigur că facem mai mult pentru IMM-uri, însă Comisia nu poate să rezolve toate problemele statele membre trebuie să se implice mai mult uh, în organizarea uh, IMM-urilor lor. Încercăm să creăm platforme, îndrumare, dăm informații, dăm exemple. Încercăm să îmbunătățim capitolele uh, privind IMM-urile în acorduri și încercăm să vedem dacă putem uh, să uh, creăm uh, site-uri pe internet, nu numai pentru IMM-uri, uh, este o provocare cu, pe care o discutăm cu diferite uh, camere de comerț din Europa, cum putem să îmbunătățim aceste parteneriate. Da, regulile de uh, origine sunt într-adevăr uh, prea complicate. O să facem niște simplificări în acordul uh, în zona Mediteranei. Uh, însă lucrurile sunt cât se poate de complexe. Încercăm să rezolvăm acest lucru, dar nu vă pot promite uh, nimic uh, pe termen scurt. Uh, calendarul pentru Japonia, cred că acesta va fi foarte curând, în decembrie. Există o serie de aspecte tehnice care au rămas și chestiuni politice. Există încă uh, puncte de vedere divergente uh, în modul în care vedem uh, protecția investițiilor. Uh, japonezii consideră că vechiul sistem i-a ajutat foarte mult. Nu există uh, acorduri bilaterale între statele membre și Japonia. Uh, a fost o problemă în trecut. Uh, dacă putem să reluăm negocierile cu Statele Unite, da, odată, într-o zi, dar nu în momentul de față. Condițiile s-au schimbat foarte mult. Investim, de asemenea, în construirea capacităților în state terțe pentru ca acestea să beneficieze de uh, comerț, să beneficieze de Uh, piețele uh, deschise uh, prevăzute pe hârtie. Asta face parte și o mare parte din asistența pentru dezvoltare este alocată pentru acest lucru. Am citit raportul Friends of the Earth, nu cred că este foarte impresionant. Cred că toată lumea a avut posibilitatea să răspundă am fost la un eveniment cu mulți, uh, multe persoane interesate și sunt multe astfel de evenimente uh, în Uniunea Europeană. Da, mă iertați, dar totuși eu am fost acolo. Și au avut posibilitatea să uh, trimeată contribuții. Raportul consultărilor este public, este online. N-am fost impresionată dacă Parlamentul European poate să aibă un rol în uh, implementare. Da, un rol informal, pentru că mergeți în misiuni, aveți grupurile interparlamentare, vă întâlniți cu multă lume, auziți multe lucruri, auziți lucruri care, despre lucruri care funcționează, dar mai ales despre cele care nu funcționează. Această informație ar fi foarte utilă dacă uh, ați transmite-o uh, inform, uh, comisiei. Dacă vreți să creați comisii speciale, asta depinde uh, de dumneavoastră. Dar uh, un studiu oficial uh, privind implementarea nu vă sfătuiesc acest lucru pentru că ar duce la confuzie. Domnule Salafranca, încercăm să uh, accelerăm procedura, dar nu este ușor. Poate dacă am avea o uh, diviziune uh, mai clară în uh, viitor în legătură cu uh, cele care sunt numai în Uniunea Europeană, atunci ar fi o uh, ratificare mai rapidă. În ceea ce privește măslinele, lucrăm cu guvernul spaniol și din Andalusia pentru că Uh, primul pas este disproporționat și uh, vom uh, fi alături de Spania să o apărăm. China este un partener special, dar unul dificil. Investițiile chineze în Europa nu sunt o problemă. E bine că China investește. Salutăm astfel de investiții. Problema este dacă există o legătură cu niște condiționalități politice. De aceea am creat această platformă de discuții instituții cu un screening al investițiilor, nu obligatoriu, dar pentru cei care vor să creeze există îndrumeri. Uh, este o chestiune toxică în Consiliu. Uh, jumătate din Consiliu spune că e prea puternic, alt jumătate spune că este prea slab. Este o chestiune care afectează multe țări și vom vedea cum putem să evoluăm uh, Uh, de aici încolo. Uh, foile de parcurs, uh, da, o să verific, dar cred, dar dacă mă întrebați pe mine, da, vor fi făcute publice. Bunăstarea animalelor ne referim la standardele internaționale în domeniu și încercăm să vedem dacă putem să ducem lucrurile puțin mai departe în acordul cu Mexic și, cu al- și în alte acorduri. Principalul obiectiv este să îi angajăm pe Uh, partenerii noștri să lucreze împreună cu noi la standardele internaționale și dacă putem să facem progrese. Așteptăm uh, și ascultăm uh, punctul de vedere al asociațiilor privind bunăstarea animalelor. Am avut întâlniri recent Uh, unele dintre contribuțiile acestora pot să fie folosite, preluate, altele sunt uh, mai dificile. Îmi uh, cer scuze că am luat atât de mult timp, dar majoritatea întrebărilor mi-au fost adresate. Intervenție fără microfon. Nu, vă referiți la organismul de apel? Intervenție fără microfon. Nu există o blocadă uh, în uh, Organizația Mondială a Comerțului. Uh, lucrurile însă merg foarte, foarte lent. Toată lumea se mișcă în acest bol care include acordurile internaționale și acordurile bilaterale. OMC-ul încearcă să Uh, impună acorduri internaționale multilaterale și trebuie să ne asigurăm că toate acordurile noastre sunt conforme cu prevederile OMC. Dar să așteptăm uh, pentru liberalizarea pieței, uh, atunci n-am mai avea niciun fel de comerț. Mulțumesc, domnul Rădic. Mulțumesc. În primul rând vreau să arăt foarte clar, sunt sindicalist și sunt din Germania, deci sunt pentru comerțul liber. Problema nu este dacă suntem sau nu împotriva comerțului liber, ci dacă vrem să avem un uh, acord de liber schimb care să fie în beneficiul lucrătorilor. Vrem să avem astfel de acorduri care să uh, sporească și nu să uh, submineze calitatea locurilor de muncă. Acesta este punctul cheie. Știți că există o serie de provocări și așa cum am auzit în discuții, uh, Uh, multe acorduri de liber schimb se referă în primul rând la acordurile comerciale. Acum sunt uh, provocări cu digitalizarea, cu comerțul electronic, serviciile ca atare uh, sunt provocări, pentru că dacă ne uităm la sectorul serviciilor, el se bazează pe contextul național foarte mult. Lucrurile însă se deschid, ceea ce va aduce cu sine o serie de consecințe. Uh, întotdeauna când vorbim de uh, uh, lanțul de aprovizionare global, ne referim la produse, dar cu serviciile lucrurile abia au început să se miște. Uneori lucrurile sunt mai amorfe, guvernele, companiile încearcă Uh, să folosească acest lucru pentru comerțul inechitabil, nu pentru comerțul echitabil. Deci trebuie să ne asigurăm că există un comerț echitabil care să uh, susțină bunăstarea noastră ca societate în Europa, dar, de asemenea, este important să susținem și bunăstarea lucrărilor din alte părți ale lumii. Nu trebuie să uităm acest lucru. Și uh, Dacă nu facem acest lucru, nimeni nu o va face și nu o va face nici China. Deci avem o responsabilitate să ieșim în față, să spunem așa vrem să procedăm. Ceea ce ar obține un model ideal, asta este o altă problemă. Însă noi putem să spunem acesta este obiectivul nostru, scopurile noastre și să încercăm să ne gândim împreună ca partener social, ca uh, instituții ale Uniunii Europene să venim cu astfel de strategie. Mulțumesc, domnule Abruțini. Cred că uneori uh, avem prea multă ideologie atunci când vorbim despre comerț și cred că Comerțul este un instrument unic care guvernează uh, instituțiile, nu este un dar pentru comunitatea de afaceri. Și asta se corelează cu multe din întrebările pe care le-am auzit. Prima s-a referit la standarde. Europa este campionul comerțului în lume. Avem standarde mai înalte decât oricine, nu numai în comerț, dar în Europa. Avem modelul de economie care este unic. Asta suntem și asta este uh, imaginea pe care o avem în lume. Nu există o diferență a modului în care uh, întreprinderile noastre fac afaceri în Europa și când uh, se duc în lume uh, devin diavolul. Uh, comunitatea de afaceri uh, europeană este una sofisticată, pentru că avem reguli pe care le-am dezvoltat uh, secole de rândul în Europa. Nu există o problemă de a schimba uh, standardele pentru Europa sau să facem lucruri care să nu fie valabile și de valoare pentru societatea noastră. Recunosc, există excepții, există peste tot uh, oameni răi, există pe șosea care fac exces de viteză, deși există o limită de viteză, dar nu asta e regula. Regula este că noi suntem campioni în lume în ceea ce este caracterul multilateral, securitatea standardelor și al protecției sociale. Al doilea punct, privind implementarea, un element major legat de implementare. În momentul în care comisarul Malmström semnează acordul, ce se întâmplă după aceea? Ratificarea. Bun. Dar cum implicăm comunitatea de afaceri uh, europeană în uh, valori, în uh, beneficii, în valorificarea oportunităților. E, aici este foarte mult de făcut și uh, putem include foarte multe, de pildă. După părerea mea, în raportul privind implementarea, nu există un capitol anume pentru IMM-uri. Am spus cu toții că sunt importante, dar de ce nu există un capitol uh, aparte care să privească lucrurile din punctul de vedere al IMM-urilor, ca în foaia de parcurs? Și un ultim punct. Cine va beneficia? Cine hotărăște dacă un lucru este un produs sau un serviciu este bun? în uh, lumea afacerilor avem un singur judecător. Uh, consumatorii, piața uh, constituie un judecător care nu are milă. Potrivit tuturor, judecătorul este consumatorul care cumpără sau nu produsul sau serviciul. Mulțumesc! Doamna Gam Gamage, vreau să repet ce s-a spus. Nu sunt în niciun fel împotriva comerțului sau a faptului că piețele trebuie să fie deschise în mod reciproc. Dacă însă ne asumăm niște angajamente, trebuie să le și respectăm. Ce vreau să spun este legat de implementarea acestor acorduri. Și asta e valabil pentru toate acordurile de liber schimb. S-au făcut foarte multe în legătură cu agenda de implementare, de um, instrumentele necesare. Însă cred că trebuie să se facă mai mult pentru cuantificarea uh, Uh, situațiilor, dacă situația s-a îmbunătățit sau s-a înrăutățit după ce astfel de acorduri de liber uh, schimb uh, sunt implementate și asta este, presupune o abordare din partea instituțiilor europeană a întreprinderilor, a societății, a ONG-urilor. Dacă comerțul afectează în mod negativ sau are un impact benefic. Și o să mă opresc aici. Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, nu, scopul nostru nu a fost să rezolvăm problemele viitorului, dar oricum avem niște contribuții de valoare. Am uh, ajuns la sfârșitul primului panel și acum trecem la panelul numărul 2. Okay, so now we are starting our second panel. Începem al doilea panel, care se concentrează mai uh, degrabă pe relația dintre comerț și globalizare. Și titlul nostru este Poate comerțul uh, să influențeze globalizarea? Îl avem alături de noi pe domnul Ellen Wolf, care este director general adjunct la OMC pe domnul profesor Ian Golding, care este profesor pentru uh, globalizare și dezvoltare la Universitatea din Oxford, pe doamna Elsie Canța, care este director pentru strategii regionale la Forumul Economic Mondial de la Geneva și pe domnul uh, Cozul Wright, care reprezintă UNCTAD. Îi dau imediat cuvântul domnului Wolf. Bine, dar întâi vreau să menționez că Parlamentul European este cel mai mare fan al OMC-ului. Vă mulțumesc, e o plăcere, o onoare să mă aflu alături de dumneavoastră aici. Am uh, învățat multe din uh, prezentările de la primul panel și din uh, întrebările care au fost adresate Aș spune câte ceva despre valoarea OMC-ului uh, și despre ce s-ar putea întâmpla pe viitor și, de asemenea, despre maniera în care am putea gestiona globalizarea. Valoarea OMC-ului este indubitabilă. Până la urmă, nu trebuie decât să ne amintim de criza financiară din 2008 și în momentul respectiv uh, s-au luat măsuri de urgență pe partea monetară, dar niciun fel de măsură de urgență n-a fost uh, luată pe partea comercială. Asta deoarece OMC-ul exista și funcționa. OMC-ul prevede patru obligații Uh, esențiale, uh, nici o creștere a tarifelor, dincolo de cele agreate contractual, nici o impunere a unor restricții cantitative la importuri, uh, fără discriminare în ceea ce privește țara de origine și sunt refuzate sau interzise orice fel de tipuri de tratament nefavorabil pe palierul dispozițiilor sau taxelor interne. Iată, sistemul a putut să facă față șocului. Și asta tocmai pentru că a fost uh, creat după două războaie mondiale, după o mare criză economică de asemenea. Deci, cei care au creat GATul, predecesorul OMC-ului și cei care au organizat OMC-ul, adică Organizația Mondială a Comerțului, s-au gândit de la bun început la un sistem, la crearea unui sistem și necesitatea creierii unui sistem care să reziste la crize economice și financiare precum cele prin care am trecut. În ultimii ani am înregistrat progrese. Cu doi ani în urmă am ajuns la un acord la Nairobi în ceea ce privește interdicția subvențiilor la export în ceea ce privește de asemenea facilitatea comerțului și uh, extinderea acordului cu privire la uh, informații. <laughs> Eu pot să, <laughs> în paranteză fiind spus, uh, pot să nu pot neapărat să vorbesc în numele OMC-ului în, ceea ce privește, în ceea ce urmează, pentru că sunt acolo de vreo șapte săptămâni, dar uh, am și o, uh, niște păreri uh, personale. Somalia, Sudanul, Timor-Leste, Bosnia-Herzegovina, acestea cărora li se adaugă Afganistanul și Liberia, Liberia, să nu uităm, s-a transformat, s-a confruntat cu un război uh, civil și după aceea cu o epidemie de de holeră. Deci aceste uh, state sunt uh, ultimele care au care s-au raliat OMC-ului și cu toate aceste state au fost foarte încântate de posibilitatea de a deveni uh, membre ale OMC. De ce? Pentru că și-au dat seama că această participare la OMC le va permite să devină membre uh, cu drepturi de pline a uh, unei comunități internaționale, le va permite de asemenea să își promoveze comerțul, propriile produse și servicii. Acum OMC-ul se reformează. Ce se va întâmpla la Geneva nu-i neapărat sigur, nu-i bătut în cuie, Uniunea Europeană este un, uh, un partener uh, de ani și ani de zile a OMC-ului, la fel și uh, Statele Unite. Se pare că sistemul multilateral în momentul de față este pus sub semnul întrebării. Statele Unite, în special, sunt împotriva, în momentul de față, sistemului multilateral și asta nu ne ajută deloc, pentru că Statele Unite sunt, până la urmă, un actor major. Uh, Schimbarea aceasta de poziție este una care va duce clar la o schimbare a tuturor uh, uh, politicilor, tuturor partenerilor uh, globali. Și acum, care sunt categoriile de politici pe care le pot, putem alege noi, membrii OMC-ului? În primul rând, am avea um, opțiunea naționalismului îngust din punct de vedere economic, un fel de protecționism. Uh, acest, cele mai, uh, acea de-a doua uh, opțiune ar putea fi reprezentată de acordurile comerciale constructive, care conțin nu doar prevederi comerciale, ci pot ajuta de asemenea la schimbarea sistemului global comercial. Mă gândesc în acest sens la acordul transatlantic, dar și la acordul transpacific. Ambele conțineau o serie de elemente po pozitive. Standardele create în cadrul TTIP ar fi fost aplicate fără discriminare tuturor uh, statelor uh, lumii. Deci nu era vorba despre standarde aplicabile uh, producătorilor europeni sau americani sau celor două părți, ci era vorba despre standarde care ar fi fost uh, promovate în întreaga lume. După aceea, a treia opțiune este integrarea regională. Uniunea Europeană este un exemplu în acest sens. Uh, mai avem exemplu mai puțin solid al NAFTA, uh, RCEP și TTP de asemenea. Deci, în acest context avem piața unică ca exemplu și mai există și alte forme de integrare regională. Și a patra opțiune este aproape globală, uh, pentru că nu e neapărat globală. Acordul privind uh, tehnologia informațională, acesta se aplică, dar nu este semnat de toți membrii OMC. După aceea mai avem acordul de facilitare a comerțului. Sunt multe state care au semnat acest acord, dar obligațiile asumate sunt uh, diferite. După aceea mai avem acordul cu privire la achizițiile guvernamentale. Nici acest acord nu este aplicat uh, la nivel global. Dar mă întorc la marea provocare cu care ne confruntăm în momentul de față, și anume cum anume va funcționa pe viitor OMC-ul fără un sprijin uh, solid din partea partenerilor. De la cel de-al doilea război mondial încoace, Statele Unite întotdeauna și-au asumat rolul de lider. Acum se pune uh, întrebarea cine ar putea lua locul Statelor Unite. Sunt puțini actori globali care își pot asuma acest rol în trecut deținut de Statele Unite ale Americii. Brexitul este un aspect care n-a fost menționat la primul panel, dar este important în contextul uh, OMC. Uh, după aceea mai avem și renegocierile NAFTA și, uh, de asemenea, renegocierile tratatului uh, transpacific. Deci, deocamdată, nu întrevăd un lider în locul Statelor Unite ale Americii. Și, de asemenea, sistemul acesta multilateral pare să fie, în momentul de față, șubrejzit. 33,6% din bugetul OMC este plătit de membrii Uniunii Europene. Deci iată un fapt foarte interesant. Uh, Japonia, China și Statele Unite la un loc nu reușesc să plătească o proporție similară. Chiar dacă Brexitul va avea loc, să știți că uh, cota Uniunii Europene este mai mare decât a oricărei alte uh, entități la nivel mondial. De asemenea, um, renumele Uniunii Europene este unul uh, foarte solid. Se spune de asemenea că Uniunea Europeană uh, susține OMC-ul uh, în demersurile sale de reglementare a comerțului, reglementare multilaterală, liberalizare comercială și dezvoltare durabilă. Cred că Uniunea Europeană poate face mai mult dacă e să ia locul Statelor Unite ale Americii. Uh, Uh, Uniunea Europeană are o serie de acorduri regionale, bilaterale, uh, avem vreo 27 de acorduri care sunt deja în vigoare cu alte state, 51 de acorduri sunt aplicate provizoriu, 19 sunt în momentul de față negociate. Deci avem de-a face cu un record mondial în momentul de față, dar OMC-ul pe ansamblu trebuie să se modernizeze trebuie să țină cont de comerțul uh, electronic, uh, să țină cont de chestiunile de asemenea de gen, trebuie să îmbunătățească de asemenea în 2018 acordul privind uh, tehnologia informațională și mai există și o serie de alte criterii sau alte cerințe care trebuie să fie îndeplinite de OMC dacă e ca această organizație să persiste pe viitor. Deci, eu, în contextul acesta, nu pot decât să vă cer atât dumneavoastră cât și partenerilor japonezi sau chinezi să ne sprijiniți uh, dacă vă doriți ca acest sistem global uh, comercial să uh, existe și pe viitor la Geneva. Mulțumesc! Vă mulțumim la rândul nostru de vedere. Domnule profesor Goldin, care este părerea dumneavoastră cu privire la această strategie Trade for All? Poate ea înlănțui globalizarea? Strum and, uh... Mulțumesc și vreau să felicit pe doamna comisar Malmström și pe toți colegii domniei sale pentru că au uh, reușit să realizeze un model uh, de strategie cu acest trade for all, comerțul pentru toți. Asta înseamnă un comerț mai responsabil, politici de investiții mai responsabile. Împreună cu mm, Comisia Europeană, iată, uh, care a publicat un articol foarte bun despre a profita de globalizare și cred că așa putem face pași înainte. Da, se face reflexie la jumătatea mandatului, e foarte bine pentru că să se schimbă lumea, trebuie să se schimbe și politicile noastre, dar asta trebuie văzut într-un context mai larg. SUA și Regatul Unit mm, s-au dat deoparte de la sumarea lui de lider, rol care acum este ocupat de China, rolul UE e din ce în ce mai important. Și aici nu trebuie să subestimăm rolul de lider am ascultat ce au spus uh, antevorbitorii mei uh, și sigur și Comisia consideră că comerțul e un motor pentru crearea de locuri de muncă, de creștere, dar și pentru mai bună calitate a vieții cetățenilor din întreaga lume. Și atunci uh, trebuie făcute mai multe eforturi ca așa să se și întâmple în realitate, ci e îngrijorător în legătură cu țările care nu își mai asumă relații comerciale și uh, deschise și trec la protecționism, e că nu e vorba doar de comerț. Prin comerț învățăm cum să cooperăm, cum să ne înțelegem unii pe alții, cum să înțelegem ce preferă ceilalți, Uh, cum să ajungem la rezultate convenite în comun. Și când subminăm asta, ne subminăm și propria uh, capacitate de a uh, lucra împreună în, într-un mediu global atât de complex. Iată, vorbim de schimbările climatice, vorbim de multe Uh, lucruri pe care trebuie să le facem împreună. Deci nu e vorba neapărat de comerț, e vorba de un sistem prin care să putem coopera, uh, pentru că problemele lumii sunt multiple. Și atunci a sugerat că toate țările lumii, chiar și o regiune mare cum este Uniunea Europeană, Eh, mai mult ca oricând, depind de ceea ce fac ceilalți și cum reacționează ceilalți și dacă aceștia eh, doresc sau nu să își împărtășească o viziune comună asupra viitorului. Nu e vorba doar de comercializarea emisiilor de carbon, e și eh, vorba de genom, inteligență artificială, roboții care învață singuri și multe alte domenii. Dinamicile sistemului sunt tot mai complexe și Deja o treime din locurile de muncă din UE provin din domeniul comercial și viitorul Europei depinde din ce ce mai mult de viitorul lumii întregi. Comerțul e o manifestare concretă a acestei afirmații. Uh, cresc piețele emergente, iau o cotă tot mai mare din economia globală și considerăm că vom, uh, vor reprezenta prin, uh, peste 25 de ani cam 70% din economia globală. Fără aceste piețe, Uniunea Europeană nu ar avea o creștere atât de însemnată și economia mondială uh, s-ar împotmoli uh, din cauza crizei financiare. Deci, piețele emergente ajută comerțul global. Sigur, sunt spre beneficiu tuturor și, de asemenea, stabilizează creșterea globală, ceea ce e foarte bine pentru noi toți. Sigur că uh, calitatea creșterii devine din ce în ce mai importantă. E adevărat și pentru China, e adevărat și pentru noi. Uh, deci, e vorba din ce în ce mai mult de conținut, de calitate, preferințele noastre culturale, de modul cum vrem noi ca în produsele comerciale să ne fie reflectate valorile. Uh, e din ce în ce mai semnificativ pentru că ne mișcăm spre o lume dematerializată, digitală și în ce privește produsele și serviciile. Uh, se va face comerț cu software, cu algoritme care hotărăsc cine uh, <laughs> să fie ucis într-un accident, practic. Sunt alegeri pe care le fac niște algoritme și vor deveni parte uh, exemple ale modului în care comerțul se schimbă rapid, ritmul schimbărilor tehnologice va duce la apariția unor noi moduri de gândire, a unor noi cerințe. Alte domenii pentru care e nevoie de schimbări masive, răspunsul etic la întrebări cum ar fi capacitatea uh, biotehnologiilor de a crea embrioni îmbunătățiți sau îmbunătățiri cognitive sau alte îmbunătățiri ale ființei umane și le acceptăm sau nu în Uniunea Europeană. Alții fac alegeri diferite și asta va conta în alegerea unor anumite produse și servicii. Includem în comerțul nostru și preferințe în ce privește conținutul în carbon ca parte a luptei noastre împotriva schimbărilor climatice, va fi aceasta o nouă problemă care va trebui rezolvată. Lumea schimbă mai rapid, noi trebuie să devenim mai conștienți în legătură cu ce anume înseamnă comerțul. Sigur, coerența comerțului cu alte valori nu e ceva nou. Uh, asta și apare în politica Trade for All în ce privește migrația drepturilor omului, mediul și multe alte domenii. Ce e nou e că asta se întâmplă nu doar în produse fizice și servicii fizice, dar și în produse și servicii digitale lumea se schimbă mai rapid și atunci și problemele cresc. Lumea nu este netezită, nu, nu, nu dispar problemele ca prin farmec, prin globalizare. Nu. Avem provocări. Uniunea Europeană și toate țările și regiunile se confruntă cu provocări. De exemplu, cum ne asigurăm că procesele acestea includ pe toată lumea? Se schimbă mult rapid. Deci, orașele dinamice se schimbă rapid și ele sunt favorabile globalizării. Când vedem reacțiile politice, vedem cine a votat pentru Trump, cine a votat pentru Brexit, cine, a vot, cine votează pentru partidele extremiste. Uh, nu votează cetățenii uh, care au avut uh, beneficii de pe urma comerțului. Nu, sunt cei care au fost rămași, uh, care au fost lăsați pe din afară, pentru că oamenii aceștia nu uh, pot uh, locui în aceste orașe dinamice care au uh, prețuri record la chirii. Mobilitatea dinspre uh, mediul rural, spre aceste orașe dinamice a tot scăzut în ultimii 40 de ani. E adevărat și în SUA, uh, cu tinerii din Midwest care nu se mai mișcă spre marile orașe. E adevărat și pentru Franța, Belgia sau alte locuri ale lumii. Deci, cum folosim comerțul în beneficiul populațiilor noastre? Și apoi, în plus, trebuie să avem și politici care să permită oamenilor să ocupe locuri de muncă dinamice. E vital. Foarte dificil ca investițiile sau comerțul să ajungă în locuri în care oamenii sunt dezavantajați mult mai ușor. Mai ușor e ca oamenii dezavantajați să se miște spre locuri mai dinamice. Deci lumea e plină de probleme, odată cu schimbările rapide și atunci trebuie să vedem cum ajutăm oamenii să depășească aceste probleme. Pentru că dacă nu rezolvăm aceste probleme, oamenii se vor revolta împotriva globalizării. Asta se și, se și întâmplă din ce în ce mai mult de altfel. Deci, responsabilitatea noastră nu e doar de a ne gândi la comerț ca un agent al dezvoltării. Uh, trebuie ca politicile comerciale să fie și mai eficiente și de asemenea trebuie ca în țările noastre și în domeniul nostru al fiecăruia de răspundere trebuie să fim mai coerenți. Chestiunile acestea vor deveni din ce în ce mai complexe, cunoștințele mm, tot mai complexe și atunci uh, va trebui să ne diversificăm setul de instrumente ca să putem să facem față provocărilor. Și atunci e vital să înțelegem mai bine care sunt beneficiile și care sunt riscurile. Și sunt multe riscuri în integrare, dar aceste riscuri um, trebuie gestionate pentru ca beneficiile să ajungă la mai mulți oameni mai rapid și în uh, mod tot mai exhaustiv. Vă mulțumesc pentru atenție. Hopefully we can manage it. Sperăm că le gestionăm aceste riscuri, spune președintele. Bun. Africa. Africa a fost cumva dată uitării uh, mulți ani de zile, dar în, în ultimii ani, uh, iată că ocupă prin planul scenei și grupul SND pentru a doua oară a organizat Săptămâna Africii uh, chiar în această săptămână la Parlamentul European E o strategie, de asemenea, pentru Africa. E o redefinire, de fapt, a relațiilor noastre reciproce. atunci, doamnă Canza, care e opinia noastră în legătură cu relațiile uh, noastre cu Africa? Mă bucur că mă aflu aici. Am fost și anul trecut la o audiere publică și suntem uh, privilegiați că putem să vă spunem uh, câte ceva despre sprijinul nostru. Cooperarea este uh, extraordinar de importantă. Vreau să vă spun de ce credem uh, în acest tip de cooperare. Uh, sunt uh, persoane care participă în acest dialog Uh, trebuie să ne gândim uh, la uh, think tank-uri, uh, discuțiile comerciale sau uh, uh, axat pe felul în care putem să risipim miturile în legătură cu modul în care comunitățile pot să contribuie în mod constructiv. Uh, în experiența noastră am ajuns la concluzia că dialogul uh, între uh, mai uh, multe grupuri interesate este ex, esențial. Pentru ca lucrurile să aibă succes, politica comercială internațională oferă un spațiu politic pentru soluții locale. E nevorba de uh, bazarea pe uh, principiile nediscriminării și coerenței. Avem un număr de exemple în practică. În ultimile 18 luni am uh, avut dialoguri privind uh, investițiile durabile, cum investițiile pot să servească loca- uh, Uh, comunitățile locale. Uh, activitatea noastră privind Alianța Globală pentru Facilitarea uh, Comerțului s-a bazat pe misiunea noastră de a aduce la oaltă diferite grupuri interesate. Ca un al treilea exemplu, avem un lanț de valori global, o platformă pentru a explora atât inovarea în domeniul Uh, comerțului, precum și modele de afaceri. Uh, cum uh, facem acest lucru la, în acest forum? Lucrăm în mai multe domenii, cum puteți să vedeți, investițiile durabile, Uh, vrem să catalizăm uh, un mecanism de catalizare uh, a investițiilor, apoi comerțul digital, să definim cele mai bune practici pentru fluxurile comerciale transfrontaliere, facilitarea comerțului, angajamentul pe plan local și apoi politici ale lanțului global de valori și practici. Este o zonă uh, foarte importantă și apoi aspectul think tank, uh, uh, viitorul uh, Consiliul uh, Global privind uh, comerțul internațional și investițiile. Explorăm diferite alternative și scenarii pentru comerț în viitor. Așa cum am menționat, credem în uh, valoarea pe care poate să o aducă dialogul între uh, grupurile interesate. Uh, un astfel de dialog este E15. Au fost au participat 400 de experți cu vreo 150 de cărți albe, politica în domeniul concurenței, inovare, ă, proprietatea intelectuală, servicii, apoi Alianța Globală pentru Facilitarea Comerțului, care a lucrat la nivel de țară. În Columbia, de pildă, s-a făcut un sistem ă, de ă, management al riscului la Institutul Alimentar. Același lucru s-a întâmplat întâmplat și în Maroc în legătură cu porturile. Acest uh, slide uh, vedeți uh, aici pe acest slide factorii decizionali și diferitele grupuri de persoane interesate cu o influență deosebită. E vorba de guvernul Canadei, al țărilor de jos, al Australiei și alte ministere. Uh, comerțul digital, uh, tehnologiile, uh, schimbările tehnologie rapide și digitalizarea sunt promițătoare și sunt forțe motrice ale unei Uh, unui nou tip uh, de uh, creștere. Tot mai mulți indivizi folosesc acest lucru. Plățile electronice și mobile au transformat comerțul și oferă noi căi de ponderea întreprinderilor africane în comerțul electronic transfrontalier este sub 2% uh, din uh, total. 4 miliarde de oameni nu au încă acces la internet, cu 75% din acestea concentrat în Africa. Un al doilea domeniu este uh, platforma lanțului de valori GVC-urile pot să-și uh, scadă costurile pentru uh, consumator și să sporească uh, opțiunile acestora, să răspândească practicile durabile, să încurajeze productivitatea. Totuși, unele țări, mai ales în America Latină și Africa, nu sunt incluse în acest în aceste uh, rețele de producție internaționale. Apoi, aspectul uh, numărul 3 Uh, există o nemulțumire tot mai mare în legătură cu globalizarea și de aceea perspectivele uh, cooperării comerciale globale devin tot mai sumbre, cu implicații foarte serioase pentru creșterea economică, pace și stabilitate. Uh, începând cu introducerea deliberată a unor obstacole comerciale discriminatorii și până la trecerea la sisteme bazate pe reguli, reguli care sunt respectate numai de unii. Uh, primul scenariu uh, este uh, bun. E vorba de educație, de dezvoltarea de competențe, învățământul profesional, precum și politici. Cel de-al doilea pilon este cel rău, acest scenariu este dominat de o retorică negativă și o abordare unilaterală a comerțului la nivel național. O să vedem uh, utilizarea tot mai frecventă a unor măsuri uh, pentru uh, aranjamente uh, fiscale, mergând până la politica de concurență. Uh, trec mai departe. Un al trei uh, scenariu este cel urât, uh, marcat uh, de practici retaliatorii, fără niciun fel de constrângere, poate să meargă până la distrugerea unor instituții care, și țări care vor ieși din OMC. comerț pentru toți, în comerțul african în special, continentul uh, este dominat de industria extractivă și oferă uh, materie uh, primă pentru economiile globale. La Forumul Economic Mondial privind Africa Uh, organizat în uh, mai la Durban, participanții s-au gândit cum pot uh, să creeze o creștere inclusivă. Dați-mi voie să comentez să laud Uniunea Europeană pentru sprijinul său și pentru finanțarea secretariatului acestui forum, însă totuși trebuie făcute eforturi mai multe o uh, inițiativă recentă numită hashtag Open Africa, care implică uh, călătorii cu autobuzul în toată Africa și organizarea de ședințe consultative Uh, în legătură cu ceea ce ar putea să însemneze o Africă integrată pentru oamenii de rând din Africa, în special pentru tineret. La nivel uh, global, uh, scăderea recentă a prețurilor la cacao pe plan mondial a avut un impact negativ asupra coastei de Filde și Ganei Uh, e nevoie de soluții sistemice și complexe la nivel regional și global. Perfect, thanks a lot. Um, lot of challenge. Huh? Um... Foarte multe provocări și, nu în ultimul rând, domnul Richard Gunstenwey de la UNCTAD. Perspectiva uh, țărilor uh, în curs de dezvoltare. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru această invitație. Comerțul oare poate gestiona mondializarea? Să știți că întrebările de genul acesta sunt uh, de obicei uh, incomplete și mai sunt și uh, subiective. Și tocmai despre asta vreau să vorbesc eu în ceea ce urmează. În primul și primul rând, în trecut, economiștii se întrebau dacă comerțul poate, fi servi, poate servi drept motor de creștere sau nu. Să știți că nici acum nu s-a găsit un răspuns clar la această întrebare. Dar, dacă aplicăm toate acestea la globalizare, din perspectiva UNCTAD, putem spune că politica uh, comercială uh, depinde de interese geopolitice, regionale, de uh, situații teritoriale. Deci e, e foarte complexă. În anii 70 statele erau încurajate să participe la un sistem multilateral, comercial. Asta pentru că exista o relație între comerț și investiții și această legătură a avut un efect benefic asupra Japoniei, Coreei, Coreei de Sud și Chinei, de asemenea. Dar pe vremea aceea, comerțul trebuia să fie suplimentat de o serie de alte politici. Acum situația s-a schimbat. Acum uh, globalizarea merge uh, cu o viteză a luminii. Um, piețele de capital sunt cele care stau uh, la baza integrării sau excluziunii statelor dezvoltate și în curs de dezvoltare. Această financiarizare, din păcate, nu a Uh, sprijinit investițiile, ci din potriva a dus la o lume în care discrepanțele între bogați și, cre- uh, și uh, săraci cresc, la o lume în care um, devenim din ce în ce mai dependenți de datorii și suntem din ce în ce mai vulnerabili la crize. Și acestea sunt, iată, oportunitățile și pericolele cu care se confruntă majoritatea statelor în contextul global. Și noi ne gândim că globalizarea poate fi uh, uh, gestionată atâta timp cât piețele se deschid și mai mult. Cel puțin asta spun uh, politicienii. Eu consider că această soluție nu este nici pe departe viabilă. E o soluție proastă dacă nu chiar dezastroase, așa cum uh, spun o serie de economiști recunoscuți la nivel mondial. Deci, ce se întâmplă cu uh, liberul comerț în momentul de față? Mai uh, vă amintiți, <laughs> Adam Smith spunea că comerțul sau schimbul liber este nimic altceva decât o utopie și tocmai de aceea trebuie să fie uh, Uh, considerat nu uh, o bază de implementare a unor uh, politici, ci din potrivă ar trebui să fie privit cu precauție. Iată, tocmai această manieră de a face comerț se aplică în momentul de față și e o dovadă a naivității, a simplității. Este o viziune simplistă pentru că dacă pornește la premisa că avantajele comparative funcționează pentru uh, toți, și asta este prezumția de la care pornește liberul schimb, până la urmă argumentul în sine dispare, după cum s-a întâmplat și uh, în cazul teoriilor lui uh, Keynes, în cazul teoriilor lui uh, Stiglitz în anii 70-80 și s-a aplicat și în ceea ce privește teoriile lui Krugman în anii 90 și chiar mai recent de atât. Deci în lumea aceea liberul comerț poate duce la rezultate slabe și la polarizare. Și asta spun Merdal, Prevish, Arthur uh, Lewis, ei înțeleseseră această perspectivă foarte clar. Este o prezumție exagerată pentru că se bazează pe probabilități, pe uh, idei exagerate în ceea ce privește beneficiile liberului schimb, în ceea ce privește scăderea protecționismului și în ceea ce privește obținerea bunăstării care este prevăzută într-adevăr de modelele noastre economice. Și cred că, dat fiind faptul că a primit premiul Nobel pentru economie, știe despre ce vorbește. Este Uh, vorba despre perspective exagerate și uh, tocmai aceste perspective uh, exagerate, cum spunea și Rodrigues, duc la o scădere a credibilității perspectivelor comerciale în rândul cetățenilor. Și Rodrigues spune că incapacitatea economiștilor de a explica comerțul le-a permis uh, Uh, cetățenilor să înțeleagă greșit uh, diferite, uh, diferite fenomene. Un exemplu ar fi efectul China în Statele Unite, dar și NAFTA. Și după aceea, această perspectivă a liberului schimb schimb, mai este și confuză, pentru că nu statele sunt în concurență unele cu celelalte, ci firmele sunt în concurență și uh, firmele nu sunt uh, identice și nu operează în uh, piețe perfect competitive. Dimensiunea chiar contează în, uh, când vine vorba despre firme, despre companii și este cu atât mai importantă în contextul comerțului internațional, acolo unde marile companii sunt predomin predominante. 1% din marile companii până la urmă reprezintă sau acaparează majoritatea comerțului internațional. Și în acest context, cred că ar trebui să ne întreb, întrebăm cum anume gestionează globalizarea sau influențează globalizarea marile companii. Și ar trebui să ne întrebăm cum anume marile uh, firme care acționează conform dispozițiilor globalizării financiare pot ele influența globalizarea. Uh, unii ar spune că uh, companiile sunt inovatoare și se uită în, direct, în direcția sectorului IT. După aceea alții ar răspunde logistic și să se gândesc mai degrabă la lanțurile de valori. Alții spun că ar putea spune că atitudinea companiilor este una tipică prădătorilor. Și de obicei răspunsul uh, cuprinde toate cele trei uh, viziuni. Cam așa operează marile companii. Eu m-aș concentra pe comportamentul uh, răpitor al uh, companiilor, pentru că acest uh, subiect este rare ori pus în discuție în momentul în care vorbim despre globalizare. Și există trei tipuri de firme de genul acesta prădătoare. Uh, În primul și în primul rând, companiile acestea au viziuni pe termen scurt. Profitul crește, atât în statele în curs de dezvoltare, cât și în, în cele dezvoltate, dar investițiile uh, investițiile scad pentru că până la urmă profitul este folosit de către companii pentru a plăti dividende, pentru a îl ascunde în diferite paradisuri fiscale. Investițiile, să știți, scad și în lumea dezvoltată și în cea mai puțin dezvoltată. Companiile distorsionează de obicei piața. Există o serie de uh, concentrări atât pe piețele statelor uh, dezvoltate cât și pe piețele statelor în curs de dezvoltare. Nu doar băncile au crescut prea mult, ci și companiile au crescut prea uh, mult. După aceea au crescut și uh, profiturile exagerate. Există o serie de studii care dovedesc uh, lucrul acesta, care dovedesc genul acesta de tendință. Apar profituri din ce în ce în ce mai mari și companii din ce în ce mai mari. Și pe lângă toate acestea, companiile acestea mai, încerc, mai încearcă să caute și sau să fructifice oportunitățile de a obține um, rente, uh, proprietatea intelectuală și tot felul de alte măsuri sunt, sau instrumente sunt folosite pentru a atrage o rentă pe termen lung pentru respectiva companie. Și în acest context, uh, acordurile de liber schimb au fost până la urmă create în așa fel încât să accelereze tendințele uh, și nu sunt deloc nevinovate de ceea ce se întâmplă la nivel mondial vedem că tensiunile și neîncrederea cresc uh, nu doar în statele în curs de dezvoltare, ci și în curs, uh, cele dezvoltate, în cele dezvoltate. Să știți că îmi voi încheia intervenția cu un studiu creat de Universitatea de la Chicago, care vorbește deja despre cercul vicios medicii ceea ce se întâmplă în momentul de față ne duce cu minte la Florența din uh, secolul XVI și nu dovedește o Europa modernă și din păcate cam asta este realitatea majorității acordurilor de liber schimb multilaterale. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Mesajul a fost, cred, cât se poate de clar. lucrarea capitală a lui Karl Marx a <laughs> fost publicată cu vreo câteva zeci de ani în urmă, ca să mai adaug și eu o operă de natură economică, 120 de ani în urmă. Acum le voi da cuvântul colegilor și pentru un minut urmează acum domnul Schuster. Ja, vielen Dank. Äh, Vă mulțumesc. Când cred că întrebarea nu este suficient de complexă sau nu este suficient de bine uh, pusă. Se pune întrebarea nu dacă comerțul va influența globalizarea, ci se pune întrebarea cum o va uh, uh, cum o va influența. Mâna invizibilă a pieței știm de mult că nu mai funcționează. Uh, eu m-aș ține de obiectivele ONU de dezvoltare durabilă și uh, aș zice că dacă comerțul ar trebui să aibă anumite obiective, apoi obiectivele acestea sunt valabile. După aceea, strategia aceasta până la urmă incorporează două lucruri. Pe de o parte, avem de-a face cu o orientare multilaterală în domeniul comercial, comercial, dar merge mână în mână cu o posibilă uh, regionalizare a comerțului și, de asemenea, cu protecția anumitor uh, valori și principii. Dacă mergem mai departe cu filosofia, atunci nu putem să rămânem uh, fixați pe problemele comerciale, ci trebuie să includem în politica comercială și alte uh, politici, așa cum face China, spre exemplu. Politica comercială a Chinei merge mână în mână cu instru- instrumente și interese strategice. Asta este politica de investiție a Chinei și uh, politica aceasta funcționează și atrage până la urmă o serie de fluxuri financiare. Deci, Uh, eu cred că și noi ar trebui să creem ceva de genul acesta, să dăm o direcție logică politicii, de comerciale, uh, politicii comerciale printr-o serie de alte politici. La asta trebuie să lucrăm. Avem acorduri de parteneriat precum uh, cele cu Africa, deci există potențialul adoptării unei asemenea atitudini. Aici facem multe bune, lucruri bune, dar nu suntem la fel de meritorii când vine vorba de parteneriatul cu statele estice, spre exemplu exemplu. Mulțumim, Irma! Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. Câteva întrebări către domnul Wolf ce privește globalizarea. E neapărat necesar să înglobăm perspectiva de gen în politica comercială. Ce face OMC ca să se întâmple cu adevărat uh, acest fenomen? Uh, către domnul Consul Wright, uh, sigur că nu vreau să pun sub semnul întrebării ce spun premiile Nobel pentru economie, dar uh, cred că în Africa doamna Kanza cunoaște mai bine sărăcia decât uh, un economist de la New York. S-a spus că se cere o globalizare, dacă nu am înțeles eu greșit, care să ajute Africa să participe la comerț. Aș vrea să văd ce aveți dumneavoastră de comentat despre asta. Și încă o întrebare. Sigur că globalizarea are mare în globalizare are mare importanță politica comercială, de aceea suntem noi aici, dar au mare importanță efectele de distribuire în politicile naționale și aici ceva foarte important din punctul meu de vedere e că în țările mai puțin dezvoltate, din cauza carențelor, uh, se scad uh, impozitele pentru multinaționale și o țară nu va putea să iasă singură din această situație. Eu cred că e o situație drept dramatică, pentru că tocmai țările astea au nevoie de mai multe venituri din impozite ca să financeze politici publice, sănătatea, locuințele și așa mai departe. La nivel internațional, ce se face pentru a ajuta aceste țări? Maria Arena. Maria Arena. Mulțumesc. Întrebarea mea se leagă de explicațiile lui Richard în ce privește această hiperglobalizare, hiperfinancializare, hiperconcentrare bogăției, creșterea egalităților nu doar de nord la sud, ci și între țările din nord și între țările din sud. Plus distorsionarea concurenței, pentru că această hiperconcentrare duce la mari distorsionare ale concurenței. Ar trebui să fim cu toții de aceeași parte a baricadei, cei care apărăm lupta împotriva inegalităților, cei care apără o economie cu reguli clare. Deci, în acest context, ce trebuie să conțină acordurile comerciale? la un nivel măcar minim ca să luptăm împotriva acestei situații și care trebuie să fie precondițiile unui acord comercial. Când citim raportul UNCTAD privitor la comerț și dezvoltare, vedem că nu e vorba aici doar de comerț. S-a și spus asta. Uh, E o serie întreagă de precondiții care trebuie respectate. Care sunt acestea? Care e părerea dumneavoastră? Mulțumesc. Nu, da, Atmaus. Um, thank you. I just say, will I be... Mulțumesc. Aș avea o serie de întrebări. Oare comerțul liber e un lucru bun, 100%? Nu mai cred neapărat asta, deși credeam pe vremuri e bine să mai avem tot mai mult comerț liber. Între pe domnul uh, Cozul Wright. Ce se întâmplă cu pierderea locurilor de muncă din sectorul manufacturier? E o consecință, o consecință naturală a ceea ce se întâmplă? E, cu ce se înlocuiesc aceste uh, locuri de muncă? Cu unele mai prost plătite. E o consecință a comerțului liber sau nu? E bine sau nu? Și nu s-a prea menționat decât în termeni generali ce se întâmplă cu serviciile? În ce măsură e eficient OMC-ul în ce privește acoperirea serviciilor? Un Wolf, sigur, uh, are un CV impresionant. Domnia s-a spus că dacă TTIP ar fi avut succes, atunci am fi avut o structură de reglementare pe plan mondial. Acum, uh, mulți dintre noi, nu doar cei de la dreapta, ci și cei de la stânga, Uh, e că asta ar fi îngreunat viața IMM-urilor. Și marile companii ar fi făcut un lobby foarte eficient ca IMM-urile să o ducă mai greu în uh, schimbările comerciale. Domnul Codor Wright s-a referit și dânsul așa ceva. Poate ne mai spune câteva cuvinte și 5 secunde, că sunt bun la respectarea secundelor. Ați fost foarte elogvenți și eleganți, stimați invitanți, dar vă reamintesc că Uniunea Europeană, practic, e o construcție protecționistă, asta e. Dacă sunteți în favoarea comerțului liber, n-ar trebui să fiți în favoarea Uniunii Europene, <laughs> spun eu. Da. Interesant să vedem ce face Marea Britanie fără Uniunea Europeană, spune președintele. Sunteți foarte Ce domnule președinte, spune eh, domnul Dartmouth. Bun, acum poate am și eu o întrebare, spune președintele, domnul Lange. V-ați referit mult la ce se întâmplă în Statele Unite și ați menționat eh, și companiile multinaționale. Oare să ne concentrăm și asupra regula, regula, reglementărilor antitrust, cum s-a întâmplat eh, pe vremea lui Rockefeller? Eu, din păcate, trebuie să plec, că trebuie să prind un tren la ora 6, dar ca răspuns la ultima întrebare, spune domnul Codul Wright. Legislația antitrust, da, s-a întors pe masa de lucru a legiuitorilor în SUA și da, probabil că exist, ar trebui să existe o autoritate globală în, pentru respectarea concurenței. Sigur, nu se va întâmpla în curând, dar asta ar fi o concluzie logică ce privește unele din implicațiile politice ale spuselor mele, uh, îmi place foarte mult uh, opera economistului de la Berkeley, Brad Lang, uh, o atitudine pragmatică Uh, după tradiția hamiltoniană din Statele Unite. Bine, eu aș uh, adăuga și experiența în Asia de Est după cel de-al doilea război mondial, dar acest experimentalism pragmatic uh, are nevoie de un spațiu politic suficient. Dar acordurile comerciale trebuie uh, bine uh, potrivite cu nevoile fiecărui stat, ceea ce nu s-a întâmplat uh, întotdeauna, îmi pare rău să o spun, mai ales în ce privește nevoile țărilor în curs de dezvoltare. În al doilea rând, lumea este instabilă. Uh, fluxurile financiare nu sunt controlate și atunci nu poți avea politici comerciale fixe. Asta a spus Keynes după cel al doilea război mondial și e corect. Nu poți avea politici comerciale bune într-o lume a austerității. Combinația între austeritate și liberalizare comercială e o rețetă care produce garantat instabilitate și inegalitate. Asta s-a și întâmplat uh, în ultimii 5-6 ani, fără îndoială. Deci nu poți avea politici bune comerciale într-o lume a uh, austerității. E nevoie de macroeconomică în plus față de eforturi pentru deschidere și eforturi inclusive. Și apoi politici industriale sunt necesare, clar. E clar, Africa, iată, a avut uh, uh, mult mai multe schimburi comerciale decât orice alt continent în ultimele trei secole. Numai că nu s-au comercializat lucrurile corecte, pentru că uh, sunt exportatori doar de materii prime, trebuie să-și dezvolte baza industrială și nu va avea de beneficiat de un sistem liber de comerț decât dacă își diversifică baza industrială. Ceea ce nu poate face, credem noi, doar prin deschiderea piețelor spre cooperare internațională și comerțul liber. Asta se face prin dezvoltarea sistematică a unor capacități corespunzătoare și cu companii care pot face profit într-un astfel de mediu. Președinte, da, și domnul Wolf, din păcate, trebuie să plece. Îi dăm cuvântul câteva minute. Vă rog. Uh, trade negotiators don't deal in theory, they deal in practicalities. Negocierile comerciale trebuie să țină cont de lucruri practice. Peste trei săptămâni la întâlnirea din Buenos Aires vom încerca să reglementăm subvențiile pentru pescuit, de exemplu nu e o chestiune care divide nordul și sudul, însă afectează negativ sudul. Țările în curs de dezvoltare sunt foarte afectate, mediul are de suferit de asemenea. Deci, nu știu ce a spune Krugman despre asta, nu știu dacă Keynes uh, <laughs> era interesat de pești, dar noi suntem interesați. Uh, sunt uh, mari volume de subvenții care nu fac decât să depopuleze stocul de pește Asta ne spun operatorii mediului. Apoi, alte activități ale noastre. Uh, în cazul meu, eu sunt președinte al Asistenței pentru, Asistenței pentru Dezvoltare pentru Producția de Bumbac. În țări foarte sărace din Africa de Vest, Ciad, Mali, Benin, Burkina Faso. Și toată lumea e de acord spunând că asistența tehnică, asistența pentru dezvoltare trebuie conferită uh, producătorilor din aceste țări extrem de sărace în ce privește producția de bumbac. Fie că sunt producători sau țări care consumă bumbac, țările acestea participă la efort. De asemenea, nu există nicio, uh, uh, niciun clivaj între nord și sud în ce privește marea revoluție digitală. Pakistanul, Costa Rica, Nigeria, iată, toate cred convin, cu convingere într-o lume digitală deschisă în ce privește ajutorul pentru dezvoltare. Ambasadorul Pakistanului mi-a spus că în doi ani Pakistanul a trecut de la o participare la internet de aproape 0% la 47 milioane de oameni, jumătate din populația adultă, care au acces la uh, Internet, Ce înseamnă asta? Înseamnă că fie că vorbim de mijlocul Statelor Unite, fie cele în curs de dezvoltare, există oportunitate ca oricine să poată participa la comerțul internațional. Și nu toate marile companii sunt uh, rele. eBay uh, și altele sunt doar platforme pe care toată lumea, inclusiv uh, cei din țările de dezvoltare, își pot vinde bunurile în mod global. Deci Comerțul internațional se dezvoltă, are influența sa asta și asupra genului, pentru că multe micro-întreprinderi sunt uh, afaceri uh, ale unor femei. Deci există șanse. Sigur, e nevoie de timp pentru a reuși, pentru toată lumea. Ideea era ca OMC-ul să uh, își înceteze activitatea în 1990-1994 cel puțin în ce privește ruda de la Doha. Dar iată că nu s-a întâmplat așa. E nevoie de timp, e nevoie să se creeze mai multe oportunități în ce privește accesul de la, de la pia- piață. Acum îmi pare rău că trebuie să plec, mai aveam multe de spus, dar mi-a făcut mare plăcere să particip și cu interes am ascultat ce au avut de spus ceilalți vorbitori. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, domnule Wolf. Cu siguranță vom rămâne în contact și vom mai discuta aceste chestiuni. Vom mai avea cu siguranță ocazia. Și acum are cuvântul doamna Canza. Ce trebuie să facem prin globalizare pentru ca Africa să-și extindă comerțul? Niște date statistice pe care unul dintre paneliști le-a menționat. Trebuie să mergem dincolo de acorduri de liber schimb astfel încât Africa să participe mult mai intens la comerț. Dacă ne uităm, de pildă, la baza pentru industrializare, potrivit Băncii Africane pentru Dezvoltare, exporturile sunt sub 1% în comparație cu 16% Asia de Est. Deci trebuie să ridicăm acest cuantum de la 1%. Apoi transportul, infrastructura, potrivit Comisia ONU pentru Africa. Uh, trans, uh, costurile de transport pentru 12 țări care nu au ieșire la mare uh, din Africa reprezintă 70%. Deci, IMM-urile și modul în care pot să participe la lanțul global Deseori capacitatea lor este redusă, uh, nu au cum să uh, participe. Populația implicată în, la nivel uh, de IMM-uri este în sectorul informal și este dominată de tineri și femei. Și ca să fiu acum pozitivă. Tinerii africani se angajează tot mai activ în economia digitală și un lucru foarte practic este uh, asigurarea ca uh, Europa să-și dezvolte un uh, cadru digital care să nu fie protecționist, care să faciliteze comerțul digital între africani și europeni și apoi uh, fluxurile financiare, uh, vorbim de sursa acestor investiții. A existat un uh, raport sau un studiu în ceea ce privește fluxurile ilicite de finanțare, prețurile de transfer, ceea ce trebuie să facem este să închidem aceste portițe de scăpare și să cooperăm astfel încât să găsim resurse care să contribuie la aspectele productive și care să uh, vină uh, suplimentar uh, față de ARS-urile noastre. Deci digitalizarea în esență este bună. Da, o declarație foarte clară. Pentru a încheia, o să o invit pe raportoarea noastră să ia cuvântul, doamna Saifi. Vreau să mulțumesc uh, tuturor intervenienților. Schimbul uh, de opinii a fost unul uh, foarte bogat pe măsura provocărilor cu care ne confruntăm. Comerțul s-a schimbat de mult, politica comercială a Uniunii Europene este, se confruntă cu noi uh, provocări, deci este nevoie de o nouă strategie pentru a răspunde diferitelor obiective. Aceste noi provocări sunt într-un context internațional, internațional care a evoluat și care uh, se transformă în permanență în formarea sistemului comercial uh, mondial de la sfârșitul uh, celui de-al doilea război mondial, Um, Donald Trump uh, refuză multilateralismul și uh, nu mai dorește acorduri multilaterale. Domnul Wolf uh, a vorbit cât se poate de interesant despre acest lucru. În paralel, continentul asiatic accelerează dezvoltarea competitivității sale și deja încearcă să impună reguli internaționale. Chiar dacă Uniunea Europeană rămâne prima putere comercială a lumii, Previziunile arată că până în 2050 Uniunea Europeană nu o să mai reprezinte decât 15% din PIB-ul mondial față de 23,7% în 2013. Uh, trebuie să uh, avem o Europa puternică și lider pe piața internațională. Discuțiile pe care le-am avut astăzi ne reamintesc că îmbunătățirile pe care trebuie să le facem atunci când e vorba de aplicarea acestor acorduri, astfel încât ele să fie în beneficiu tuturor și să ducă la un comerț echitabil. În ajunul cele de 11-a conferințe ministeriale, OMC-ul are nevoie de sprijinul nostru și trebuie să continuăm munca noastră, să întărim, să consolidăm regulile internaționale. Această a doua zi a politicii comerciale organizată de Comisia INTA a fost foarte utilă și ca raportor vor relua uh, în raport mai multe contribuții de astăzi. Mulțumesc uh, participanților și invitaților pentru prețioasa lor contribuție. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu vreau să mulțumesc uh, tuturor celor care au fost implicați în această dezbatere. Nu este însă sfârșitul dezbaterii, ci Uh, poate suntem numai la mijlocul uh, unei perioade în care vom avea astfel de dezbateri. Okay. so... Uh, Bun. Deci, dragi colegi, trecem la următorul punct, punctul 8. Asistența macrofinanciară pentru Georgia. Foarte multă lume părăsește uh, sala, nu înțeleg de ce. Deci punctul 8 o să încep cu două mesaje, unul mai rău și unul mai bun. Uh, uh, ceea ce nu este tocmai bine, uh, Tacula pleacă din această comisie, dar domnul Tacula va fi membru al Curții de Conturi. Felicitări pentru alegerea dumneavoastră și poate că va răspunde de această uh, Uh, de acest punct uh, la care este raportor pentru uh, Parlament. Domnul Tacul, aveți cuvântul. Mulțumesc și mulțumesc pentru că m-ați felicitat, dar voi, îmi voi prelua mandatul la Luxemburg la 1 martie. Sper că voi putea face câte ceva uh, la Curtea de Conturi în legătură cu uh, acest punct. Un alt uh, tip în german este președinte. Deci, cum spuneți uh, și noastră în uh, germană și noi în Finlanda, spunem, uh, hai să trecem la obiect. După uh, sunt propuse uh, 45 de milioane uh, de euro, 10 milioane granturi și 35 de milioane împrumuturi Uh, sigur, în uh, anii trecuți, moneda s-a depreciat și acest lucru a dus la o creștere a datoriei publice. Economia uh, a înregistrat o scădere PIB-ul a crescut uh, mai ales prin investiții. Uh, Georgia s-a confruntat cu o multitudine uh, de probleme, însă climatul a rămas unul sănătos, asta grație supravegherii de către Banca Centrală. A încheiat un acord Uh, aprofundat și cuprinzător care permite stabilizarea economiei. Finanțarea propusă este proporțională și ar acoperi parțial uh, finanțarea uh, necesară. Sper că această comisie poate să susțină propunerea uh, făcută uh, de asistență financiară. Lucrăm în strânsă colaborare cu Comisia AFET. Uh, salut cooperarea cu colegii de la AFET, în special cu colegul Momicid. Avem o experiență câștigată la fața locului în legătură cu ce se întâmplă acolo. Uh, oricum, lucrurile merg pe calea cea bună. Mulțumesc, mulțumesc. Acum dau cuvântul raportorului AFET, uh, domnului Mamikins. Thank you, Chair. Uh, as a standing reporter on Georgia. mulțumesc, domnule președinte. Sunt raportor permanent pentru Georgia la AFET. Uh, și uh, în calitatea aceasta mă bucur că dumneavoastră și domnul McAllister ați ajuns la un acord săptămâna trecută. Iată, cele două comisii pot coopera pe marginea acestui subiect. Bine, pentru mine e o plăcere să lucrez cu domnul Tacula. Deja am avut o serie, o întâlnire productivă cu Comisia Europeană. Am încercat să găsim răspunsuri la unele dintre întrebările pe care le avem. am, am cerut, uh, spre exemplu, Comisiei mai multe informații despre, 1. memorandumul de înțelegere, în care sunt enumerate listele care trebuie să fie întreprinse de către statul uh, care dorește să primească asistență macro Uh, financiară. În al doilea rând, uh, reformele necesare pentru obținerea acestui tip de asistență. În acest context, reforma constituțională e importantă. Și uh, am întrebat și care sunt lecțiile învățate din uh, operațiunile de același uh, gen din trecut. Știu că timpul ne presează, stimați colegi. Uh, tocmai de aceea vă spun că Comisia AFED va încerca să vină cu un aviz cât mai uh, rapid cu putință pentru comisia noastră și voi lucra de asemenea foarte, foarte strâns cu Hanu pentru a ne asigura că lucrurile uh, trec repede prin Parlamentul European. Domnul Winkler, acum raportor din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu, la rândul meu, vreau să-l felicit pe domnul Hanu Tacula pentru viitoarea sa funcție. Sunt absolut convins, convins că domnia sa va fi doar unul dintre foștii membri ai Parlamentului European care va promova valorile și principiile Parlamentului European în noile instituții în care activează. De asemenea, îl salut pe raportorul de la AFET pe marginea dosarului acestuia. Eh, majoritatea elementelor esențiale au fost deja menționate. Din perspectiva PPE, e important să spunem cât se poate declar în memorandumul de înțelegere care sunt condițiile uh, legate de atribuirea acestui eh, tip de asistență. Bineînțeles, urmărim cu atenție ce se întâmplă în Georgia. Uh, Oh, ne-am dat seama deja că evoluția este una pozitivă în, în Georgia, e drept, dar situația poate fi îmbunătățită din uh, multe puncte de vedere. Uh, să pornim mm, cu reforma constituțională, deci principiul statului de drept, dar mai există și pași înainte ce trebuie întreprinși la nivel economic. Și această asistență macrofinanciară tocmai la asta se referă, la ameliorarea situației macroeconomice și Iată, eu consider că genul acesta de uh, măsură de asistență merge mână în mână cu operațiunile deja demarate în trecut în uh, Georgia și, de asemenea, respectă litera uh, acordului de asociere UE-Georgia. Stimați colegi, să nu uităm că avem un nou raport al Comisiei Europene cu privire la punerea în aplicare uh, a acordurilor noastre de liber uh, schimb. Um, avem cifrele de acolo pe care nu trebuie să le uităm, uh, să, nu trebuie să le lăsăm la o parte. Și cred că prin uh, genul acesta de asistență macrofinanciară, până la urmă, nu facem nimic altceva decât să sprijinim acordul de liber schimb. Deci, pe ansamblu, suntem de, de acord cu raportorii și sperăm că dosarul va fi tratat cât mai repede cu putință în Parlamentul European. Domnul Sahradil. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pe mine mă interesează în mod special Georgia. Am vizitat deja Georgia în ianuarie și mă voi deplasa la fața locului din nou peste două săptămâni, deci știu ce se întâmplă la fața locului. Uh, cu toții cunoaștem Georgia, e un stat important uh, pe care nu trebuie să-l uităm. Și în special Parlamentul European uh, trebuie să se asigure că Georgia nu este lăsată la o parte. Prin urmare, nu pot decât să fiu de acord cu propunerea Comisiei. Mm, e drept noi pentru prima dată când vorbim despre asistența macrofinanciară acordată Georgiei. Dar Georgia nu este într-o situație roză în momentul de față, este un stat vulnerabil atât din punct de vedere politic cât și din punct de vedere economic și iată, în acest context e bine că punem în, niște, în aplicare niște măsuri care ar putea spori uh, sau contribui la stabilizarea situației. Poate că există lucruri ce pot fi îmbunătățite, am, am putea sau ar trebui poate să primim mai multe informații despre rezultatele acțiunilor noastre. Noi de fiecare dată cerem rapoarte, monitorizare, da, poate că n-ar fi rău să invităm mai des pe comisarii în fața noastră pentru a le cere date cu privire la rezultatele acțiunilor Uniunii Europene, uh, precum tipul acesta de acțiune. Dar, pe ansamblu, măsura aceasta este de salutat. Bineînțeles, aștept cu nerăbdare să colaborez cu colegii de la AFED și, de fapt, raportorul grupului pe care îl reprezint, raportorul de la AFET, este de aceeași părere cu mine. Domnule Zahradil, vă mulțumim foarte mult. Iată o relație strânsă între AFET și INTA tocmai începe să se profileze. Uh, mă bucur, iată, că nu doar la nivel de grupuri politice s-a ajuns la acest acord de cooperare, ci și în, uh, la nivel de președinți ai celor două comisii. Acum dau cuvântul uh, domnului Dartmouth. Domnule președinte, noi ne opunem. Ne temem că aceasta este o măsură care prevestește aderarea Georgiei la Uniunea Europeană. plan personal însă aș vrea să-l felicit pe domnul Tacula pentru viitoarea sa funcție la Curtea de Conturi. nu știu exact care au fost calificațiile domnului, calificările domnului Tacula, dar dacă tot va fi uh, membru al Curții de Conturi, mi-ar plăcea să aflu din partea domnului Tacula cum anume vor fi uh, uh monitorizați banii, a, banii oferiți Georgiei. Uh, Uh, nimeni nu are încredere în maniera în care sunt uh, folosiți banii aceștia pe care îi aruncăm cu lopata înspre diferite state, printre care și Georgia. Dacă credeți în acest sistem, eu cred că, în primul și în primul rând, ar trebui să vă asigurați că banii uh, oferiți Georgiei sunt folosiți într-o manieră legală. În raportul dumneavoastră spuneți că banii aceștia vor fi folosiți în parte pentru acoperirea nevoilor de finanțare externă a uh, Georgiei. Deci banii vor merge la cine știe ce bancă. Dar chiar dacă acesta uh, va fi uh, scopul pentru care vor fi folosiți cel puțin o parte din bani, mai rămân niște bani pe care georgenii îi vor putea folosi după cum își doresc, după bunul lor plac. Dată fiind viitoarea funcție a domnului Tacula, aș vrea să-l întreb cum crede domnia sa că uh, fondurile acestea ar putea fi monitorizate într-o manieră de plină și corectă. Mulțumim, domnule Dartmouth. Într-adevăr, uh, aspectul acesta este foarte important și mai mult ca sigur vom discuta despre subiectul acesta și în momentul în care vom uh, avea de decis asupra asistenței microfinanciare pe care va trebui să o acordăm Regatului Unit. Domnule Tacula, aveți cuvântul. Sunt foarte de acord cu ce ați spus dumneavoastră. Monitorizarea este esențială. Trebuie să vedem ce se întâmplă cu banii. Trebuie să știm exact unde sunt folosiți banii Uh, afirmații precum cele pe care le-am auzit în Regatul Unit nu pot să fie permise pe viitor. Ce se spunea înainte de referendum în Regatul Unit? Că odată ce Regatul Unit va ieși din UE, 300 de milioane de lire sterline vor fi acordate sistemului de sănătate în fiecare săptămână. Nu. Așa, uh, genul ăsta de afirmații nu pot fi acceptate de o curte de conturi. Bineînțeles, metodele folosite în uh, evaluare, monitorizare, trebuie să fie metodele potrivite. So the commission uh, will have now, uh, will now get the... Comisia va primi acum cuvântul. Dar mai am și eu o întrebare. O întrebare legată de prezentarea făcută de Curtea de Conturi cu câteva săptămâni în urmă. Curtea de conturi, dacă mi-amintesc uh, corect, spunea că doar în 5 din 15 cazuri uh, condițiile sunt uh, corect puse în aplicare și condiționalitățile și monitorizate. Care e părerea dumneavoastră cu privire la condiționalitate și monitorizare în cazul Georgiei? Uh, domnule Grize, din partea Comisiei Europene, ne puteți răspunde la această întrebare. Mulțumesc, da, sunt Ian Grize, lucrez uh, la uh, Directoratul General pentru Afaceri Financiare, responsabil pentru acest, această macroasistență oferită Georgiei. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebările adresate. Dar înainte de a trece la răspunsuri, aș vrea să spun un lucru. Textul acesta de decizie pe care l-am prezentat pe 29 septembrie include două erori care sunt, uh, care au fost menționate în uh, proiectul de raport al domnului Tacula. Vreau să-i mulțumesc uh, pentru atenția cu care a citit acest text. Ambele erori se referă la articolul 4. Uh, Era vorba despre o omisiune a uh, tezei 2, adică 2, două tranșe și uh, de asemenea mai există un, la articolul 3 un cuvânt în plus sau un dublu al unui cuvânt. Vă mulțumim pentru că ne-ați atras atenția asupra acestui subiect. Vom uh, modifica textul asta pentru că uh, erorile acestea să nu rămână în analele Comisiei Europene. Acum trec la propunerea în sine. S-a spus deja că Motivul pentru această asistență macrofinanciară este reprezentat uh, de nevoile de finanțare ale Georgiei. Uh, programul FMI prede genul acesta de asistență, mă refer la programul pe 2016-2020. Știm prea bine că Georgia se confruntă cu un deficit uh, mare Ah, de asemenea, e obligată să-și crească rezervele de valută. Deci această asistență macrofinanciară până la urmă este menită a fi un complement la programul stabilit alături de femei în 2017. Să știți că programul acesta merge bine. Uh, și faptul acesta ne-a fost confirmat prin uh, intermediul unui acord la nivel uh, de funcționari în anul 2016, în luna octombrie. Am fost întotdeauna în legătură cu cei de la FMI, programul e, își respectă calendarul, au fost atinse multe obiective În decembrie se vor lua noi decizii la nivelul uh, femeii în ceea ce privește Georgia. Dar, uh, pe ansamblu, să știți că programul este, bine, este considerat a fi unul uh, funcțional de către experții de la femei. Și acum trec la întrebările dumneavoastră. Programul acesta al femeii este absolut esențial dacă e să oferim asistență macrofinanciară. În plus, va exista un memorandum de înțelegere între UE și Georgia, uh, un memorandum în care vor fi menționate anumite condiții uh, ce trebuie să fie um, uh, întrunite de către Georgia pentru ca banii să fie, să fie într-adevăr transferați. Să știți că cu trei săptămâni în urmă ne-am dus la Tbilisi, am avut un fel de, am organizat un fel de misiune de explorare. Am încercat să descoperim uh, care sunt domeniile care ar putea fi acoperite de acest memorandum odată ce viitorii ne vor permite să trecem la etapa memorandumului. Uh, am tratat uh, gestiunea finanțelor publice, spre exemplu, acesta, această gestiune este absolut esențială dacă e să fim convinși că fondurile sunt corect uh, folosite de către statul căruia le-au parvenit, să știți că uh, uh, această asistență macrofinanciară suplimentară nu are un obiectiv stabilit sau bătut de la, în, în cuie de la bun început uh, nu uh, cerem uh, statului care primește asistența aceasta să cheltuiască banii într-un anumit domeniu, ci cerem statului respectiv să cheltuiască legal banii respectivi și în acest context, iată, domeniul acesta al gestiunii finanțelor publice ar putea, într-adevăr, să fie unul, un uh, domeniu interesant pentru memorandumul de înțelegere. După aceea ne-am mai gândit și la condițiile legate de sectorul financiar. Un exemplu în acest uh, sens ar fi uh, una dintre uh, vulnerabilitățile cu care se confruntă Georgia în momentul de față, și anume importanța prea mare atribuită dolarului. După aceea mai avem și aspectele sociale, politicile sociale. E drept, guvernul georgian și-a intensificat eforturile în sensul creării unui sistem social uh, un sistem uh, social mai solid, dar, bineînțeles, uh, guvernul georgian are nevoie de asistența noastră, deci analizăm uh, educația, sănătatea, acestea ar putea fi domenii pentru care s-ar putea stabili condiționalități. Și după aceea mai avem un domeniu pe care l-am explorat la fața locului și anume mediul de afaceri. Și aici se face, practic avem o legătură clară și strânsă cu acordul de liber schimb schimb cuprinzător. De fapt, unul dintre vorbitori a, vor, a menționat deja acest acord. Încercăm uh, să aplicăm cât mai curând cu putință acest uh, acord. și presiunea timpului este importantă în context. Bineînțeles, angajamentele incluse în acordul de liber schimb sunt pe termen uh, lung dar încercăm prin genul acesta de asistență macrofinanciară să, sau am putea încerca prin acest instrument de asistență macrofinanciară să uh, creăm precondițiile necesare pentru aplicarea cât mai curând a putința a tuturor uh, literelor uh, și articolelor din acordul de liber schimb. Deci, iată, există lucruri pe care le putem, uh, le putem face sau pe, pe care le putem cere ca și precondiție Georgiei, spre exemplu, un drept sau o lege privind funcționarea companiilor ar fi acesta ar fi un, un cadru juridic uh, solid uh, cu privire la funcționarea și raportarea la care sunt obligate companiile. Acesta ar fi uh, un exemplu de condiție pe care am putea o stabili. Bineînțeles, și condițiile politice sunt esențiale. s am vorbit deja despre reforma constituțională care e deja în curs în Georgia. Comisia de la Veneția a venit cu un aviz uh, în mare pozitiv. Deci, la capitolul condiții politice, precondiții politice, din perspectiva Comisiei Europene și uh, din perspectiva SAE, uh, cel puțin cerințele politice pot fi considerate a fi fost întrunite și propunerea Comisiei spune asta negru pe alb. După aceea, S-a mai vorbit și despre operațiunile similare din 2008 și cea din 2013. Au fost două astfel de operațiuni de asistență macrofinanciară. Cea din 2013 s-a finalizat uh, de curând uh, anul acesta. Tocmai pentru că s-a finalizat de curând, nu avem încă o analiză ex post. Trebuie să lăsăm uh, să curgă ceva apă pe someș înainte de a trece la analiza ex post a uh, Uh, asistenței macrofinanciare din 2013. Trebuie să colectăm o serie de date economice pe care să le putem uh, analiza pentru a putea trage o concluzie asupra programelor. Să știți că evaluarea aceasta va, va fi publicată în anul 2018. Uh, este un subiect deosebit de important din punctul nostru de vedere. Bineînțeles, raportul respectiv sau analiza respectivă va fi la dispoziția tuturor instituțiilor europene, dar și al publicului larg. Deci analizele acestea ex post uh, ne oferă de asemenea posibilitatea de a analiza și reflecta asupra rezultatelor obținute de o operațiunile anterioare de asistență macrofinanciară. Bineînțeles, ne dorim uh, să uh, recurgem la aceste analize ex post și pe viitor, așa cum am, trecut-o, am făcut-o și în trecut. Chiar săptămâna viitoare vom discuta uh, analiza, uh, uh, asistența macrofinanciară la, la INTA, dacă nu mă înșel, sau la o altă comisie și, bineînțeles, vom fi prezenți la, la fața locului pentru a vă, întreba, vă răspunde la întrebări. În ceea ce privește condiționalitatea, domnul președinte a adresat o întrebare. Curtea de Conturi a raportat de curând cu privire la Tunisia și Ucraina, două state care au primit asistență macrofinanciară. Uh, în ambele cazuri, asistența macrofinanciară este parte integrantă a pachetului, dar pachetele în sine sunt mult mai largi decât atât. Rapoartele curții de conturi sunt în mare pozitive, chiar uh, și atunci când vine vorba despre rezultate și chiar și atunci când vine vorba despre condiționalități. Nu știu de unde ați scos acea, acel raport 5 uh, din 15. Nu mi am să fi văzut asta. Există o serie de dovezi cum că condiționalitatea funcționează. Bine, noi uh, uh neapărat uh, Uh, singurul lucru care contează, mediul politic din uh, statul care primește asistența este absolut esențial. Am văzut asta în uh, Ucraina, spre exemplu. Să știți că lucrurile s-au schimbat mult în Ucraina în 2014 și schimbările politice au avut un impact asupra punerii în aplicare a programelor, reformelor și asistenței macrofinanciare din partea Uniunii Europene. Și acum, în încheiere, vreau să vă mulțumesc pentru susținerea pe care ați oferit-o propunerii noastre și sperăm, bineînțeles, că cu ajutorul Comisiei dumneavoastră, dar și cu ajutorul Comisiei AFET, uh, vom reuși uh, să trecem la adoptarea cât mai curând cu putință a acestei propuneri pentru ca asistența macrofinanciară să poată fi pusă în aplicare. Mulțumesc! Uh, you want to wind up? Mulțumesc, domnule Tacula, mai doriți să luați cuvântul? Nu, mai am nimic de adăugat lucrurile merg pe calea cea bună. Has to be, has, said. Okay. Deci uh, s-a spus tot ce era de spus, spune președintele. Bun, anunț uh, doar că termenul pentru depunerea amendamentelor este 10 ianuarie 2018 și înainte se va vota pe 20 februarie. Iar acum uh, vom face o pauză până la orele până la orele 17.55. Deci ne reîntâlnim uh, la 5 minute înainte de ora 6. Mulțumesc!